So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Bună ziua, dragi colegi, și bine ați venit la reuniunea comisiei noastre din această după amiază de luni, un nou început de săptămână de comisii. Vă urez așadar bine ați venit. Vă salut pe toți și aș vrea să trecem la primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. După cum ați văzut, mâine dimineață nu este plenară, deci putem până la urmă să ne ținem reuniunea de comisie și de aceea am descărcat puțin ordinea de zi de astăzi și am mai împins câteva din puncte pe mâine dimineață. Dacă nimeni nu are nimic împotriva ordinii de zi ca atare, atunci ea este adoptată. 2. Comunicările președintelui pot să vă spun că pe 19 ianuarie Coreperul a decis cum trebuie să procedeze statele membre și Uniunea Europeană până în 31 uh, ianuarie la reducerea emisiilor de CO2 și anunțarea acestora la ONU. S-a decis la uh, s-a decis uh, reducerea cu 20 pară 30% a emisiilor cu două asteriscuri la 20 și anume că nu toate statele membre s-au angajat uh, la această reducere, pentru că nu sunt toate membre în toate acordurile și la 30% steluța pe care o cunoaștem, această cifră devine obligatorie atunci când se semnează un acord internațional și se constată eforturi uh, similare din partea celorlalți parteneri în ceea ce privește protecția climei. În acest context, am citit și am auzit că Câțiva oficiali au uh, menționat că data de 31 decembrie, uh, ianuarie nu este o dată obligatorie, ci este doar o dată orientativă. Pe mine m-a mirat și după Copenhaga acum s-a vehiculat această dată de 31 ianuarie. Toată lumea însă a fost de acord cu această dată. Trebuie să plecăm de la premiza că această dată se aplică. Însă deodată acum această dată nu mai este obligatorie și cu siguranță uh, mulți dintre participanți uh, va considera, vor considera că nu trebuie să o respecte și să o indice ca atare la Secretariatul pentru Protecție Climatică de la ONU. De asemenea, vreau să vă spun că săptămâna trecută la IPCC s-a discutat de asemenea despre cifre cu privire la topirea ghețarilor uh, din Himalaya o mare greșeală s-a făcut în acest uh, context uh, cu privire la cifre. Nu se poate întâmpla, de fapt, asemenea gafa atât de ușor. Nu se poate ca dintr-un proces verbal al unei conferințe și dintr-un interviu dat unei reviste să se facă o constatare științifică din partea unui for care să fie greșită. Aceasta nu face decât să pună gaz peste foc pentru toți cei care au uh, dubii cu privire la motivele fundate sau nu uh, și justificate ale schimbărilor climatice. IPCC-ul s-a scuzat pentru această eroare îngrozitoare, dar trebuie să spunem că aici merită o critică pentru că schimbările climatice există și uh, sunt cauzate în mare parte de om, deci nu se poate întâmpla ca un raport de, al oamenilor de știință parafat de diferite foruri și institute de cercetare să facă o asemenea constatare prin cifre, arătând că practic nu există schimbarea climatică. Se spunea că un om de știință a constatat că în 2350 o să existe anumite schimbări pentru prima dată, când de fapt era vorba de anul 2035 și nu de 2350, deci o greșeală foarte gravă. De asemenea, pe 19 ianuarie, Coreperul nu, mă scuzați, spune președintele, Comisia pe 19 ianuarie și-a făcut comis, uh, comunicatul cu privire la opțiunile pentru un concept pentru biodiversitate. Obiectivul biodiversității al Uniunii pentru uh, perioada de după 2010. Această temă este una care ne va preocupa foarte mult în acest an. Documentul există deja și în timp util Comisia noastră va lua poziție față de acest uh, document. Vom avea și o delegație pentru cea de-a 10-a întâlnire a părților contractante în octombrie în Japonia pe care, deci o vom trimite din partea Parlamentului. Acestea au fost comunicările președintelui. Acum trecem la aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 23 noiembrie 2009 și 30 noiembrie 2009 până în 2 decembrie 2009. Dacă nimeni nu are obiecții sau comentarii până la sfârșitul reuniunii acesteia, atunci acestea devin aprobate. Am ajuns deci la punctul 4 de pe ordinea de zi. Un nou impuls pentru strategia de dezvoltare durabilă a acvaculturii europene. Și avem aici o raportoare din partea comisiei noastre, Katinka Liotar, Aici sunt, într-adevăr. Văd că sunteți din ce în ce mai la stânga. Da, cu cât suntem mai de stânga e mai bine, nu? Da, bine, așa să fie. Vă mulțumesc, aveți cuvântul. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să vă spun că avem un raport foarte scurt, am avut voie doar la 1500 de semne și am încercat să scriu cât mai multe în aceste 1500 de semne. Odată cu producția sporită de alimente și de pește, Acvacultura devine din ce în ce mai importantă și trebuie să ne uităm și la aspectele critice ale acesteia. Eu, în acest uh, proiect, de fapt, de rezoluție, propun ca durabilitatea să fie criteriul cel mai important atunci când e vorba de acvacultură. Trebuie ca oamenii să nu fie influențați și afectați în uh, nevoile lor principale de apă potabilă și de alimente. Știm că în India există foarte multe regiuni în care oamenii trăiesc uh, de pe urma agriculturii, dar sunt uh, inundați pentru ca să se construiască canale și oamenii sunt evacuați din aceste regiuni, ceea ce creează, bineînțeles, probleme sociale și, desigur, și consecințe asupra biodiversității. Nu, sunt, nu se lasă prea mult așteptate. Se distrug terenuri arabile astfel și eu am stabilit de asemenea în această rezoluție că și peștii pot să simtă dureri și au, să resimtă stresul și că trebuie deci să ținem cont și de protecția animalelor. Am făcut câteva propuneri despre felul în care se pot evita consecințele nefaste ale folosirii acvaculturilor într-o manieră exagerată. Am vorbit despre diversitatea speciilor și despre protecția animalelor, după cum spuneam înainte. În acest context trebuie să știm foarte clar că s-a creat o formă de bioindustrie. Avem deja foarte multe probleme în alte domenii și a trebuit să învățăm, de fapt, în aceste domenii acum, când este vorba de pești și despre acvaculturi pentru a evita aceste greșeli care s-au făcut înainte. Propunerile pe care le-am făcut eu vizează o reducere a acestor efecte negative și se încearcă, bineînțeles, crearea unui cadru legislativ uh, adecvat pentru protecția animalelor. Protecția animalelor trebuie să fie parte dintr-o politică de acvacultură durabilă. Avem nevoie de studii cu privire la indicatorii care țin de problemele animalelor, cum ar fi și despre metodele de asomare și de sacrificare și despre sistemele de certificare pentru produsele din acvacultură. E vorba de protecția peștilor, dar și de aspectele sociale, de securitate alimentară, de protecția animalelor în general și de aspectele economice și sociale. Pe lângă aceasta, am atras atenția și asupra faptului că trebuie să ținem cont de faptul că acvacultura folosește acum multe metode noi de producție și că vor cădea unele din aceste produse și sub incidența regulamentului cu privire la novel food. Cred că dacă colegii mei ar avea idei suplimentare, aceasta ar fi o plus valoare și prin amendamente cu siguranță vom putea amenda textul respectiv, însă 1500 de semne nu este foarte mult. Eu am încercat să fac tot posibilul din acest spațiu. Mulțumesc foarte mult, doamnă Liotar. Într-adevăr, un text foarte mic, dar de o importanță foarte mare. Într-adevăr, se practică metode noi de, um, în acest domeniu. Mai întâi are cuvântul domnul Zeber. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei raportor pentru acest raport foarte scurt, dar foarte concis și plin de conținut. Constat că acest raport însă vorbește numai de problemele din acest sector. Este un raport construit pe negativă. Un sector însă care a devenit uh, într-adevăr o sursă importantă de alimentație pentru noi. Eu cred că ar fi bine însă să vorbim și despre lucrurile pozitive și nu să vorbim numai despre o listă de probleme, ca și cum acest aspect n-ar fi decât plin de probleme. Aș vrea să rog de aceea raportoarea să menționeze și punctele pozitive. Pentru grupul nostru este de asemenea important și uh, ca sectorul de producție al peștilor să fie și, uh, și de prelucrare a acestora să țină cont de protecția animalelor. Sunt de acord cu raportoarea în acest punct. Dar și securitatea consumatorilor trebuie să fie subliniată, nu numai siguranța animalelor. Și aici este nevoie de o trasabilitate a peștilor produși, de unde vin acești pești, și Așa cum se întâmplă pentru carnea de vacă, de exemplu, ar fi bine poate să avem o măsură de securitate care să indice trasabilitatea produsului respectiv uh, pe bază de pește. Este important acest lucru nu numai pentru produsele, produ- produsele care au fost create în Uniunea Europeană, ci și pentru cele importate din state care nu sunt membre în Uniunea Europeană. Poate o etichetare biologică pentru produsele din acvacultură ar fi o variantă pozitivă uh, care ar putea fi folosită în acest domeniu. Mă gândesc aici la aspectele de mediu care contează din ce în ce mai mult în Uniunea Europeană, combinate, bineînțeles, cu protecția animalelor și poate că aceste două componente ar putea sta la baza unei ecoetichetări. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Richard Zeba, spune președintele, și acum uh, domnul Stevenson dorește să ia cuvântul. Uh, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Ă, nu considerați poziția mea aici ca o apertenență la un alt grup politic. Pur și simplu s-a întâmplat să fie aici un loc liber. Aș dori să mulțumesc ă, raportorului pentru acest raport foarte uh, important. Aș, eu cred că în preambul acestui raport, raportorul subliniază felul în care acvacultura are un potențial enorm. Din păcate, în ultimii ani, uh, am avut probleme cu. I-am lăsat pe competitorii din afara Uniunii să devină lideri în domeniu. Acum 10 ani noi eram lideri și în ultimii ani cererea de produse sănătoase uh, a crescut. Uh, am fi putut exploata oportunitățile din Europa, pentru că avem un mediu uh, ideal, uh, linia de coastă uh, ne oferă foarte multe posibilități, avem și tehnologie, dar am lăsat țări precum Chile, Vietnam, Peru să ne ia înainte și să inunde piața noastră cu produse care adesea sunt la standarde mult sub uh, Uh, standardele pe care noi le solicităm producătorilor noștri. Uh, cei care lucrează în domeniul în uh, Europa spun că înainte de a putea vinde măcar un pește, trebuie să respecte 400 de reguli diferite nu numai de la DG Mare, ci și de la DG Comerț și multe alte direcții generale în cadrul comisiei care uh, impun uh, reglementări, de asemenea reglementările impuse la nivel național și uh, local. Prin urmare, viața lor este aproape imposibilă. Și totuși, în ultimii 10 ani, această industrie a crescut de la uh, o industrie ce odată era considerată uh, murdară și mm, care crea uh, probleme ecosistemelor, la o uh, industrie sigură, igienică, care asigură bunăstarea animalelor și care creează zeci de mii de locuri de muncă în Europa și zonele uh, periferice. În același timp, uh, este foarte important să dăm undă verde uh, acvaculturii în rapoarte ca acesta. S sunt îngrijorat pentru că am văzut anul trecut că s-au importat uh, 65.000 de tone de pangasius din Vietnam, un tip de pește care este uh, crescut în ferme uriașe, într-unul dintre cele mai murdare râuri din lume. Și cantități foarte mari din acest tip de pește sunt numai uh, Um, crescute, dar și procesate în apă luată din acel râu, care, râu care este um, poluat cu dioxine și chiar arsenic și PCB. Am scris un raport în care am arătat că um, acești pești au fost injectați cu niște hormoni importați din China, produși din urina femeilor gravide, uh, care crește rapiditatea creșterii um, peștilor și aducerea lor la maturitate. 65.000 de tone uh, de, din acest tip dezgustător de pești au fost aduse în Europa, au invadat uh, piese, uh, piețele noastre sub nume diferite, uneori la 2 euro și jumătate per kilogram, subminând prețurile, pentru că noi nu putem produce la aceste prețuri. Au existat proteste din partea producătorilor din Spania, iar eu consider că Totuși, Comisia nu face destule teste și inspecții la locurile de procesare înainte de a permite introducerea pe piață acestor produse. Pe de altă parte, există pangasius de bună calitate, important din Filipine, dar nu același lucru se întâmplă și cu cel din Vietnam. Comisia ar face un mare serviciu acvaculturii europene dacă s-ar concentra pe reglementarea importurilor produselor venite din afara Uniunii Europene pentru că acest lucru ar mai uh, ușura presiunea pe care cantitatea, numărul foarte mare de reglementări o creează asupra uh, producătorilor europeni. Rugămintea mea pentru colegii din această comisie este să se aplice standarde foarte riguroase tuturor importurilor și să vedem cum putem ușura povara uh, legislativă pentru producătorii din Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Eu prefer peștele proaspăt din Scoția. Puteți fi siguri de asta. Doamna uh, Chiton? Mulțum Domnul Chiton, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Um, sigur, standardele ar trebui stabilite și pentru produsele, pro, pentru produsele produse în Europa și pentru cele importante, importate. Cred că mergem în direcția cea bună și raportul acesta ne este de mare folos. Aș dori să subliniez câteva puncte. În primul rând, Uh, chestiune legate de siguranța consumatorului. Um, chestiuni precum uh, uh, produsele chimice care sunt tratați peștii nu par fi luate în considerare. De asemenea, se vorbește despre uh, povara administrativă. Este o chestie foarte importantă pe care trebuie să o rezolvăm pentru a ne asigurăm că putem um, promova aceste activități. Comunicarea Comisiei adoptă o abordare diferențiată pentru nediferențiată pentru toate sistemele de acvacultură, dar acest lucru nu se potrivește cu realitatea între tipurile de uh, ferme piscicole. Pe de altă parte, noile tehnologii uh, vor fi folosite mai mult de uh, companiile multinaționale decât de micile uh, ferme piscicole. Com uh, comunicarea Comisiei solicită uh, crearea de linii directoare și în cadrul directivei privind apa și avizul nostru în acest sens subliniază importanța faptul că acest lucru nu trebuie să afecteze con, uh, conservarea, protejarea biodiversității. Mulțumesc! Mulțumesc, Chris Davis are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cam 70% uh, la sută din uh, peștii pe care, care au fost consumați în Uniunea Europeană uh, sau uh, s-au fost prinși în ape din afara Uniunii Europene și asta arată cât de mare este cererea față de producția internă. Uh, sunt bucuros să-l aud pe colegul meu, uh, pe domnul Stevens, pentru că ne aduce o perspectivă diferită. Eu îmi dau foarte bine seama că atunci când vine vorba de um, povești teribile legate de acvacultura în Europa, um, de exemplu bolile uh, peștilor um, care sunt uh, crescuți în ferme piscicole, precum și utilizarea intensă a antibioticelor, concentrarea foarte mare de uh, excremente de pește și poluarea apelor. Uh, problema peștilor care scapă din fermele respective și uh, influențează uh, ecosistemele. Toate aceste chestiuni sunt uh, foarte intens discutate în presă. Și dorim în Uniunea Europeană acvacultură uh, care este uh, prietenoasă pentru mediu și eficientă. Eu sper că Comisia va ține uh, seamă de aceste elemente, pentru că aș dori să văd niște comparații, niște studii, să vedem de unde am pornit, cum, în ce direcție ne uh, îndreptăm și cum ne comparăm cu alte regiuni. Dacă ne uităm la raportul Comisiei, ei se referă la o serie de chestiuni pe care l a menționat și uh, colegul meu, de exemplu, o promisiune de a asigura că țările terțe uh, vor respecta niște cerințe cel puțin la fel de stringente ca uh, cele ale producătorilor interni. Și de asemenea, calitatea uh, produselor vândute pentru a ne asigura că nu există riscuri de Uh, contaminare. De exemplu, pentru a evita vânzarea de uh, pește care conține uh, metale grele, să zicem. Sunt asemenea îngrijorat de o chestiune pe care aș dori o rezolvată. Pentru a produce un kilogram de ton, este, avem nevoie de 30 de kilograme de alte tipuri de pește pentru a hrăni Uh, tonul respectiv. Aș dori să aflăm, să avem informații pertinente din partea comisiei, să vedem care este situația și cum putem îmbunătăți situația actuală. Dorim să reducem cantitățile de uh, pește aruncat în mare după ce a fost pescuit, ca să eliminăm aceste cantități de pește aruncat în mare. Dar și să nu uităm că avem nevoie și de pește cu care să hrănim peștele pe care îl prindem și care ajunge pe masa noastră. Dar trebuie să protejăm și uh, biodiversitatea și să uh, evităm contaminarea, poluarea datorită uh, fermelor piscicole și de asemenea să asigurăm că capturile uh, sunt uh, proporționale cu uh, ce ajunge pe piață. Am, își dori ca această discuție să rămână foarte obiectivă și să ne atingem obiectivele a, a, obiectivul de a avea o acvacultură uh, sigură și prietenoasă pentru mediu. Mulțumesc, domnule Davis. Gri Nick Griffin. Mulțumesc, domnule președinte. Există niște provocări serioase uh, privitoare la această industrie și aș dori să menționez secțiunea A cu lista uh, chestiunilor care cauzează sau pot cauza probleme, de exemplu, dioxidul de carbon care se găsește în îngrășăminte sau uh, Uh, substanțe uh, chimice care se găsesc în apa uh, potabilă și sunt mm, bogate în estrogen, ajung în lanțul de hrănire al peștilor. Acestea nu sunt subproduse ale acvaculturii, dar afectează produsele de acvacultură. Și am auzit foarte multe discuții privind Uh, pești hermafrodiți uh, și aceste elemente afectează și sănătatea consumatorilor. Și ar trebui să ne uh, dăm seama că în curând publicul nu, mai, nu va mai avea încredere în această industrie dacă nu rezolvăm problemele. Mulțumesc! Mulțumesc! Esther de Lange. Paul McCartney Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Paul McCartney ne-a spus că ar trebui să alegem dieta vegetariană. Și văd că după această, această discuție ar trebui să nu mâncăm nici pește, indiferent că e vorba de produsul avaculturii sau nu. Oricum, cred că sugestiile care au fost făcute sunt bune. Avacultura în sine este un lucru bun și raportul pe care îl avem aici în față se referă la posibilele consecințe negative care ar putea apărea. Și înțeleg acest lucru pentru că cu 1500 de caractere e foarte greu de spus prea mult, dar trebuie subliniate aceste lucruri. Oricum, mesajul nostru este că acvacultura este bună, dar aceasta trebuie făcută în condiții care să fie foarte bine reglementate și în condițiile cele mai adecvate. În felul acesta o putem accepta. În ceea ce privește alimentele inovatoare, această idee mi se pare de asemenea foarte bună. Doamna Leotard ne-a cerut amendamente și eu una n-aș vrea să adaug prea mult uh, aici în plus, însă cred că ar trebui să ținem cont de sugestiile făcute de domnul Stevenson. Aș cere de asemenea Comisiei să facă o analiză în legătură cu condițiile de producție în anumite țări, cum ar fi, de exemplu, în țările asiatice, incluzând aici Vietnamul, producția de pește de genul panga sau tilapia și să vedem dacă condițiile de producție sunt suficiente, dacă există metale grele în apă sau nu și așa mai departe. Comisia trebuie să-și asume în acest sens responsabilitatea să vadă dacă poate detecta sau preveni posibilitatea intrării pe piața noastră acestor alimente care ar putea fi periculoase. În al doilea rând, Problemele pe care le-am constatat la ora actuală provin, în primul rând, din faptul că există diferențe legislative mari între diferitele state membre. Pentru că unele companii ar putea fi dispuse să delocalizeze producția lor spre alte țări, spre China sau Chile, unde condițiile sunt altele. Și în felul acesta produsele obținute nu îndeplinesc aceleași condiții care sunt impuse acvaculturii europene. În cazul acesta, ele n-ar trebui să aibă posibilitatea să intre pe piața europeană. Însă, atâta timp cât nu transmitem acest mesaj în mod foarte clar și atâta timp cât Comisia nu își asumă responsabilitatea, ne vom confrunta în continuare cu aceleași probleme. Iată sugestiile pe care vreau să le fac în ceea ce privește amendamentele pe care ne le-a cerut. Doamna Rosbach. Mulțumesc! Nu vreau să adaug prea multe chestiuni noi, pentru că au fost deja adăugate foarte multe. Aș vrea să mulțumesc uh, raportorului, lui uh, Struan și celorlalți care au prezentat întrebări foarte bune. Aș vrea, doamna raportor, să știu dacă putem măsura mai exact ce se întâmplă cu nevoiul de spațiu pentru fiecare pește în cazul acvaculturii. Pentru că, de exemplu, pentru găini știm că există un anumit hormon al stresului care se dezvoltă și că acest nivel de stres poate duce la o serie de boli ce pot avea consecințe uh, și asupra sănătății noastre. Și cred că acest lucru, cred că are de-a face cu nevoia de spațiu pentru fiecare uh, Uh, animal care este crescut. Vreau să vă întreb de aceea dacă există studii în acest sens pentru a ști de cât spațiu are nevoie fiecare pește în bazinul în care este crescut. Thank you, Mr. President. Domnul Kilakakis, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac câteva comentarii. În primul rând, referitor la faptul că acest raport ne-ar da senzația că acvacultura ar fi un lucru bun sau că ar trebui oarecum să ne temem de ea. Din punctul meu de vedere, cred că există un principiu de bază aici care n-a fost enunțat, și anume, acvacultura ne permite în primul rând să păstrăm uh, o bună parte a mediului nostru unde există supraproducție în ceea ce privește pescuitul. Și acest lucru e valabil nu doar în Europa, ci și în restul lumii. Știm foarte bine care sunt pericolele legate de uh, supra pescuit. Acestea sunt la nivel global. Deci cred că acest punct, această remarcă ar trebui introdusă în raport. N-ar trebui să spunem, nu, e vorba de o altă ramură industriei, nu, pentru că aceasta poate avea consecințe pozitive asupra mediului atunci când se face în mod adecvat. Un al doilea comentariu. Sunt de acord cu ceilalți colegi care s-au referit la problema concurenței uh, neloiale, atât din punctul de vedere al condițiilor de mediu, cât și a, uh, a sănătății umane. Cred că ar trebui să subliniem acest lucru și să-l prezentăm ca un punct esențial Comisiei. Iată cele două comentarii pe care vreau să le fac. Mulțumesc. Și în final, doamna de Depaj. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că această chestiune a acvaculturii este un subiect pe care îl cunoaștem foarte bine în domeniul dezvoltării durabile și anume dificultatea pe care o avem în principal este aceea de a avea o abordare globală. Pentru că acvacultura a apărut în urma faptului că au început să dispară o serie de specii de pești și aceasta din cauza cererii crescute de pește. Deci dezvoltarea acvaculturii a apărut în urma acestui context și știm foarte bine ce se utilizează pentru alimentarea acestor pești. Sunt alte uh, specii mai mici de pești și aceasta are anumite consecințe. Iată de ce mă gândesc cum am putea avea o abordare globală pentru o astfel de problematică. De aceea aș vrea să mulțumesc raportorului nostru pentru uh, diversele elemente pe care le-a prezentat în raportul său, dar cred că aici există o altă chestiune de fond pe care ar trebui să ne opunem. Și anume, că atunci când avem în față o chestiune de mediu și de resurse disponibile, n-ar trebui ca soluția pe care o alegem până la urmă să fie o soluție care să ne creeze alte probleme noi, probleme ale căror consecințe nu le cunoaștem îndeajuns. ajuns. Mă întreb de aceea cum putem face pentru a avea o acvacultură durabilă, ținând cont de situația actuală a speciilor de pești și care să nu deplaseze problema într-o altă regiune a lumii. Deci, intervenția mea nu vrea să introduc o întrebare sau un răspuns, ci o abordare metodologică, pentru că, din punctul meu de vedere, în ceea ce privește acvacultura, ne confruntăm cu o problemă de natură generală și este aceeași problemă cu care ne confruntăm de câte ori se pune problema diminuării resurselor disponibile pentru umanitate. Problema este atunci cum putem face pentru a avea un fel de studiu de impact a alegerilor pe care le facem, pentru a remedia consecințele comportamentului nostru și pentru a face ca până la urmă decizia pe care o luăm să nu fie uh, una care să înrăutățească de fapt situația în care ne aflăm. Mulțumesc. Ja. Ich war kürzlich bei einer Konferenz. Pot să vă spun, spune președintele, că am fost în orașul meu de curând la o conferință pe tema acvaculturii și am aflat că majoritatea bazinelor în care se cultivau aceste specii de pește au fost închise pentru că nu se făcea față problemelor. Erau prea multe infecții, prea multe boli și de multe ori uh, această cultură trebuia să fie pur și simplu închisă. Era vorba de o problemă de răspundere până la urmă. Multă lume încercase să uh, se îmbogățească repede fără a fi destul de informat despre această meserie și milioane de pești au murit fără ca să se poată face ceva, pentru că gradul de cunoștință nu era destul de bun al celor care aveau aceste afaceri. Poate că la, în zonele maritime lucrurile este diferit, în, pe coaste oamenii dispun de oarecare know-how, dar când se întâmplă acest lucru pe uscat, să spunem așa, foarte multă lume nu este competentă. Bun, aveam o întrebare către Comisie cu privire la standardele de calitate din Uniunea Europeană și cu privire la controlul la import. Deci avem două întrebări din partea unor deputați. Domnul Weisengerber, din partea Comisiei, poate să ne răspundă poate la aceste întrebări. Domnule Weisengerber. Ia, bitte. Aveți cuvântul. Domnul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă amintesc care a fost contextul acestei inițiative. Am auzit în această sală de multe ori dezbateri între comisie și diferiți intervenienți dumneavoastră pe baza acestei inițiative. Am plecat în primul rând de la un fapt. Într-adevăr, mai multe persoane în sală au menționat faptul că acvacultura în general este o industrie care este în mare creștere în momentul de față în lume pentru că face față unor, um, unei cereri de produse de origine acvatică. Trebuie să subliniez încă un lucru foarte important, este că dacă vorbim de acvacultură, vorbim de fapt de cresc creșterea tuturor organismelor acvatice vii că e vorba de animale sau de vegetale. Dar ceea ce spunem noi, ceea ce spunem, când spunem animale, e vorba și de crustacee și de uh, alte um, animale care nu sunt pești ca atare. Pentru ca să revenim în acest context, Comisia a plecat de la o strategie pentru o comunicare durabilă cu privire la acvacultură care a fost publicată în 2002. S-au făcut progrese foarte mari, mai ales în ceea ce privește durabilitatea ecologică. Același lucru s-a întâmplat și cu privire la respectarea normelor de sănătate. Deci, pentru protecția consumatorului și pentru bunăstarea animalelor. S-a constatat de asemenea în ultimii 10 ani că producția totală în domeniul acvaculturii în Europa nu s-a schimbat. Cu alte cuvinte, producția totală a Europei, care este la 1,2 sau 1,3 milioane de tone în momentul de față, a rămas constantă, deși s-a așteptat o creștere importantă a acestei producții în ultimii ani. De aceea, din anul 2007, am lansat un, uh, un dialog între diferitele părți implicate pentru a încerca să punem punctul pe ei în legătură cu cauzele acestei stagnări. Și constatarea a fost foarte simplă. În general, există un consens cu privire la faptul că Europa aplică probabil normele cele mai stricte în domeniul producției de mediu și producția consumatorului. Ca să vă dau un exemplu, după strategia din 2002 am adoptat un regulament care prevede controlul introduc cerii speciilor exotice, așa zise, în domeniul acvaculturii. Suntem singurul organism care a făcut acest lucru, ceea ce duce, bineînțeles, la o durabilitate și la o protecție a biodiversității mult mai puternică. Trebuie să subliniez însă faptul că în niciun caz, noi nu dorim ca acvacultura care se dezvoltă în Europa să nu aibă un caracter durabil din punct de vedere al mediului. Și, în acest context, una dintre provocările cele mai mari pe care le-a menționat și domnul Stevenson înainte este, pe de-o parte, numărul de acte legislative, atât comunitare cât și naționale, și, pe de altă parte, lipsa de posibilități în acest sector de a lupta cu concurenții, deci cu produsele importate. Trebuie de asemenea să spun că consumatorul european nu este de fapt protejat în ceea ce privește produsele pe care Europa le importă. Știți foarte bine ca și mine că produsele în ceea ce privește securitatea consumatorilor ar trebui să respecte aceleași norme și aceleași reguli cu produsele produse în Europa. Însă, producția din afara Uniunii Europene Uh, nu este, nu, nu, deci producției acestea nu îi se impune aceeași normă în domeniul mediului. Și de aceea avem o problemă foarte mare, pentru că este nevoie de aceleași norme de calitate și noi ne implicăm pentru norme de securitate alimentare, dar, vă spuneam, în acel, celălalt domeniu există o problemă. Avem nevoie însă de o abordare mai globală și globală și mai amplă pe tema mediului. Nu știu dacă v-am răspuns bine la una din întrebările pe care le-ați spus, pentru că am abordat aici, de fapt, mai multe aspecte, atât aspectele alimentare, cât și aspectele cu privire la poluare și impact. Um, faptul că unele produse intră sub incidența regulamentului Novel Food și um, faptul că un, anumite produse sunt într-adevăr uh, substanțe toxice, de exemplu, sunt interzise da, mulțumesc, spune președintele. Într-adevăr, ați primit mai multe întrebări. Poate că Chris Davis dorește să își specifice mai clar uh, întrebarea și Esther de Langen la fel. Mulțumesc. Sunt recunoscător Comisiei pentru această clarificare. În documentele Comisiei însă se spune că, în legătură cu bunăstarea animalelor și protecția consumatorului, Comisia va asigura ca statele terțe să uh, îndeplinească aceleași standarde ca cele prevăzute în legislația comunitară și dumneavoastră tocmai ne spuneți că de fapt nu se întâmplă chiar așa. Puteți să ne spuneți, vă rog, de unde vine această contradicție și ați spus și, de asemenea, cum a spus și raportorul, că este nevoie de o certificare. Ce putem face pentru a avea un sistem de certificare mai bun? Dar care sunt schemele care există? Eu nu știu dacă în ceea ce privește produsele marine avem o astfel de schemă. Ce putem face mai mult în legătură cu posibilitatea de a sublinia diferențele dintre standardele produselor noastre și standardele altor produse în fața consumatorilor noștri. Da, mulțumesc și eu, aveam aceeași întrebare. De fapt, sau în orice caz, vreau să știu care este diferența între uh, sănătatea publică și, pe de altă parte, protecția animalelor, protecția mediului. Știu că, într-adevăr, sunt două domenii diferite, știu care sunt regulile. Este mai ușor să um, elimini un produs de pe piața europeană sau să-l ții departe de piața europeană dacă el um, periclitează sănătatea publică decât dacă periclitează celălalt domeniu. Însă, dacă ne gândim numai la sănătatea publică, atunci avem un instrument foarte bun pentru a putea elimina sau preveni ca un produs să intre pe piața comunitară, dar pe de altă parte dacă nu este vorba de sănătate publică, ce facem? Întotdeauna Comisia spune că, în legătură cu sănătatea publică, produsele de import trebuie să respecte aceleași norme. Întrebarea mea este, cum vreți să controlați dumneavoastră aceste finețuri? Vreți să controlați uh, așa cum faceți cu produsele biologice din China? Adică vă uitați la un fax care vine din China care vă spune că au produse 100% ecologice și dumneavoastră îi credeți pe cuvânt? Sau vreți să vă duceți la fața locului să vedeți cum se produc respectivele uh, Um, plante sau uh, produse, etc. Și o altă întrebare pe care v-am trimis-o și în scris, de altfel, Aș putea să aștept, bineînțeles, până la investitura Comisiei 4 săptămâni, dar aș vrea să știu dacă dumneavoastră puteți să-mi răspundeți dacă sunteți gata din partea Comisiei să lansați și un, pro, un proces de cercetare în legătură cu pangasiusul din Vietnam, de exemplu, cu metalele grele, PCB-ul și alte substanțe toxice pe care acestea le conțin. Pentru că aici e vorba clar de sănătatea publică, există consecințe evidente. Deci dacă puteți să ne spuneți ce aveți de gând să faceți pentru a face un studiu pentru că ar fi foarte simplu, am putea să eliminăm pangasiusul pe acest criteriu. Mulțumesc, acestea au fost cele două întrebări. Bun, spune președintele, comisia are cuvântul pentru a răspunde la aceste două întrebări. Vă rog, domnule Germsel. Oui, merci, monsieur le président. Tout Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește ultima întrebare, ținând cont de faptul că depind de serviciile de gemare, nu pot să vă răspund aici în legătură cu programul de lucru al DG Sanco. Însă E prevăzut să începem inspecțiile anul acesta, însă ordinea priorităților nu pot să vă dau aici, dar dacă vreți pot să mă informez. În ceea ce privește chestiunile de sănătate a animalelor și de protecție a consumatorilor, așa cum știți foarte bine, acestea sunt singurele legislații care ne permit să introducem anumite restricții. Referitor la sănătatea animală, noua directivă în legătură cu protejarea bolilor la pești și la scoici. Tot această directivă este însoțită de un adevărat mecanism de certificare care are de-a face cu schimbul de produse care ar putea duce la transmiterea acestor boli. Și există și un sistem de certificare care este asociat Însă aceasta se întâmplă doar pentru anumite boli care sunt deja prezentate într-o anexă în directivă și care reprezintă un pericol important din punct de vedere economic. Există deci aceste măsuri, dar există problema că nu se vorbește despre toate bolile și că acest lucru se face în cazul schimburilor globale în cadrul a ceea ce se numește Organizația Mondială a Sănătății Animalelor. Este vorba de un comitet uh, Biroul Internațional pentru Epizootii este cel care se ocupă de această chestiune de sănătate și nu bunăstare a animalelor. Același lucru în ceea ce privește protecția consumatorilor. Sistemul care este în vigoare acum se face atât prin sistemul de alertă rapidă și de eșantionare, cât și printr-un mecanism paralel de inspecții și de validare a sistemelor echivalente din țările terțe. Și aici pot să vă spun că nu cunosc programul de lucru al inspectorilor, dar deci nu știu dacă anul acesta vor merge sau nu să viziteze Vietnamul sau nu, dar oricum voi pune această întrebare. Și cred că aici trebuie să diferențiem o altă chestiune și anume aceea certificării voluntare a operatorilor. S-a vorbit aici în special de acvacultura ecologică, pentru care există încă de anul trecut anumite norme la nivel european. În cazul acesta, ne aflăm într-un sistem care se bazează pe o serie de norme care nu sunt obligatorii, sunt voluntare. Și, până la urmă, depinde de importatori și de producătorii europeni, deci de operatorii de pe piață, să utilizeze acest, acest sistem de certificare independent. Iar acum, referitor la conceptul general de certificare, există un studiu la ora actuală în cadrul FAO pentru a putea defini ce este o acvacultură durabilă. Peste câteva săptămâni, la jumătatea lunii februarie, va avea loc o ședință tehnică la FAO pe această temă. Dar probabil vă dați seama că dezbaterea în acest context se va referi la criteriile și la standardele minime pentru a ajunge la un consens global. Și atât uh, situația economică, socială, etc., acestea vor fi diferite. Însă Comisia va încerca să promoveze în continuare criteriile noastre de valoare și criteriile de mediu pe care le aplicăm. Și cred, domnule președinte, că am răspuns întrebărilor care fusese răpuse. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Weissengheaba. Doamna raportor dorește să ia cuvântul din nou? Heel erg blij met dit. Mulțumesc, foarte pe scurt. A fost o dezbatere, într-adevăr, foarte utilă și vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru participarea lor. Aș vrea să vă reamintesc că, la început, am avut o întreagă dezbatere pentru a vedea dacă comisia noastră trebuia să redacteze un aviz sau nu. Cred că până la urmă a meritat pentru că iată care este interesul și cât de mare este acesta. Și vreau să mulțumesc secretariatului pentru ajutorul pe care mi l-a acordat pentru a scrie acest text. Foarte mulți colegi au spus că ceea ce am spus eu în acest raport, în acest aviz, este oarecum negativ. Eu știu că acvacultura are și aspecte pozitive Însă, cred că aceste aspecte de natură pozitive vor fi, bineînțeles, susținute de Comisia pentru Pescuit. Noi trebuie să ne referim mai degrabă la chestiunile care au legătură cu mediul, pentru că atunci când apare o astfel de problemă, de exemplu, din cauza suprapescuitului, noi trebuie să fim prezenți, să fim atenți la ce se întâmplă și să vedem care sunt posibilele consecințe negative care pot apărea. Sugestia domnului Zeber pentru a exista un fel de coetichetare, pentru a sublinia acele aspecte pozitive, mi se pare o sugestie foarte bună, un amendament pe care l-aș putea susține. Există de asemenea mai mulți colegi care au vorbit despre concurența neloială din partea altor țări, un lucru la care s-a referit și Comisia, și acesta cred că este unul dintre motivele pentru care am introdus punctul 4 din avizul meu, referitor la noile metode de producție. Aici mă refeream la autorizația de comercializare care trebuie făcută prin procedurile stabilite. Se pare că o, că o parte a problemei se rezolvă aici pentru că Parlamentul a insistat deja în regulamentul asupra noilor produse alimentare să se vorbească și despre aceste chestiuni de certificare. Iată, aceasta este o modalitate de a rezolva problema și dacă aveți și alte sugestii de făcut, le voi primi mulțumită. Exista și o întrebare referitoare la spațiul minim necesar pentru pești în bazinele de acvacultură, dacă există un studiu în acest uh, sens. Am analizat un pic acest lucru, am văzut că spațiul necesar depinde de specia de pește și așa mai departe. Există mai multe organizații care au studiat această temă și cu care putem lua legătura. Sunt de acord, pe de altă parte, cu afirmațiile doamnei Lepaj, care ne spune că atunci când abordăm această problematică, trebuie să ținem cont și de problema de fond, și anume dacă găsim o soluție în sfârșit pentru problema pescuitului excesiv și dacă aceasta aceasta n-ar fi rezolvată până la urmă prin apariția unor noi probleme pe care n-ar trebui să le introducem aici. Sper că răspunsul la această întrebare să-l găsim aici la Parlamentul European pentru că această viziune asupra mediului să fie garantată. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Liotar. Sunt foarte încântat să văd cât de multe lume este interesată de această temă. Văd că sunt mulți colegi care chiar s-au ocupat uh, de acest subiect. Avem un termen de depunere a amendamentelor 2 februarie și votul în comisie pe 23 februarie. Trecem acum la punctul 5 și 6 împreună de pe ordinea de zi privire la farmacovigilența medicamentelor, o parte a așa numitului pachet farmaceutic în prima lectură. Doamna raportor este doamna Linda McEwen care îi dau cuvântul acum. Um, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. aș dori să vă, să vă amintesc ce am discutat în noiembrie, că preluăm aceste două rapoarte împreună, cele două privitoare la farmacovigilență, pentru urmărirea celor medicamente care au fost aprobate pentru uz uman se știe că zeci de mii de oameni sunt, uh, se îmbolnăvesc sau chiar mor din cauza reacțiilor adverse la um, medicamente. Există acum um, teste clinice, există um, reglementări în acest sens, dar să nu uităm că uh, reacțiile adverse apar mai târziu, uh, eventual în combinație cu alte medicamente și atunci trebuie să se identifice uh, Uh, problemele. În legislația europeană, medicamentele pot fi autorizate în două feluri. Odată printr-o procedură descentralizată de uh, aprobare mutuală între statele membre, recunoaștere mutuală între statele membre și printr-o procedură centralizată unde se face o um, cerere din um, partea unei companii um, producătoare de medicamente către Agenția Europeană pentru Medicamente. Mm, această uh, modalitate se aplică element, uh, medicamentelor ce tratează cancerul, HIV, uh, um, SIDA și altor medicamente asemenea. Discutăm Aici, uh, medicamentele uh, aprobate prin uh, procedura centralizată de către EMEA. Dar Comisia propune să aducă la zi reglementările și în memorandumul explicativ mă voi referi la ambele proiecte de raport din partea la ambele uh, acte legislative. În primul rând, uh, ne referim la reacțiile adverse la medicamente și semnalarea lor, pentru că atunci când le cunoaștem, putem schimba felul în care aceste medicamente sunt uh, prescrise prin rețetă, schimbarea uh, Uh, doz, dozelor recomandate și în cazul unor reacții adverse grave, aceste medicamente pot fi chiar scoase de pe piață. Prin urmare, mm, urmărim felul în care uh, sunt uh, transmise aceste semnale de către public, de către uh, personalul medicosanitar. Cam la asta se referă cele două uh, directive. Uh, reacțiile adverse și felul în care sunt acestea urmărite pentru a asigura protecția uh, pacienților. Uh, aceast, aceste chestiuni se discută de uh, ceva vreme, statele membre discută de ani de zile aceste chestiuni. Și uh, trebuie să ne amintim că cu cât este mai mare baza de cunoștințe în acest domeniu, cu atât este mai bine. Și de aceea cooperarea europeană este foarte importantă, pentru că ne, ne-am dat mai ușor seama care sunt reacțiile adverse dacă avem informații uh, în același sistem provenite din mai multe state membre. Uh, se, s-a creat o bază de date, Eudra Vigilance, care strânge informații privitoare la reacțiile adverse la medicamente, atât de la uh, companiile producătoare, cât și de la autoritățile din statele membre. Cele două, uh, regulamentul și directiva la care ne referim astăzi, uh, eu sprijin uh, inițiativa Comisiei una dintre chestiunile abordate este sistemul comitetului pentru evaluarea riscului. Există un uh, comitet de farmacovigilență care are însă puteri destul de reduse și se propune crearea unui uh, comitet științific în cadrul EMEA. Uh, Comisia a propus crearea unui astfel de comitet cu reprezentare din statele membre, iar eu cred că trebuie să fie un comitet reprezentativ cu reprezentanți din toate statele membre, pentru că fiecare stat dorește să aibă reprezentanți în, reprezentanți în acest comitet. Și ar trebui să adăugăm și doi reprezentanți din partea uh, personalului medica, medicosanitar și din partea pacienților. Dacă acceptăm ideea creării unui uh, comitet care să reprezint, cu reprezentanți din toate statele membre, cred că putem schimba și responsabilitățile sale. Comisia s-a gândit că acest comitet ar întocmi un raport care ar uh, Uh, trece uh, mai departe către um, Comitetul pentru Medicamente de Uz Uman și am, uh, de aici ar porni o întreagă procedură. Dar noi considerăm că acest comitet de farmacovigilență ar, putea, ar trebui să poată face uh, sugestii și recomandări, nu numai să întocmească un uh, raport. Sub, noi sugerăm ca PRAC, Comitetul Consultativ, să aibă uh, puterea de a face recomandări. Farmacovigilența este subiectul unei dezbateri importante în uh, Consiliu, pentru că statele membre și-au dezvoltat propriile sisteme de farmacovigilență și au informații către, pe care le transmit către uh, data, baza de date Eudra Vigilance dar aș dori să știu foarte repede um, ca uh, pacient dacă uh, există reacții adverse uh, în țara mea, dar statele membre ar trebui să, să susțină și această bază de date uh, europeană. În acest moment, Comisia sugerează ca în momentul în care o companie uh, notifică reacții adverse la um, um, reacții adverse, să trimită aceste um, informații către uh, baza de date. Dar acestea trebuie trimise și către statele, către autoritățile din statele membre. Vor exista și există discuții în Consiliu privind funcționarea ba bazei de date Eudra Vigilance. în acest moment numai reacții adverse grave sunt um, trimise către uh, Eudra Vigilance. Dar considerăm că toate reacțiile adverse ar trebui uh, transmise. Sigur, există îngrijorări, oamenii spun că uh, Eudra Vigilance ar putea să nu facă față acestui volum foarte mare de informații. Dar uh, aceste lucruri vor fi uh, discutate în detaliu în ceea ce privește uh, raportarea din partea pacienților, aici e o, e o problemă pentru că uh, propunerea comisiei sugerează că pacienții ar putea uh, raporta reacțiile adverse către autoritățile din statele membre, care trebuie să poată face aceste raportări direct către autoritățile din statele membre. Acest lucru se întâmplă deja într-un număr de uh, țări, în țara mea, în Marea Britanie, acest lucru se întâmplă încă din anii 60, apoi în țările de jos. Și, din, și în Suedia și Franța există sisteme uh, Uh, care permit pacienților să uh, informeze autoritățile naționale competente. Eu cred că uh, trebuie să sprijinim comisia, dar nu cred că este de ajuns să avem să se folosească doar un mecanism prin internet, dar cred că aceste informații ar trebui să apară uh, și pe uh, și pe prospect, astfel încât cetățenii să știe unde uh, să se adreseze, care sunt datele de contact ale autorităților unde trebuie să trimită aceste rapoarte. O altă problemă se referă la produsele monitorizate în mod strict. Pentru prima oară apar condiții și uh, companiilor li se cere să facă uh, studii uh, suplimentare pentru uh, produsele monitorizate în mod strict. Comisia dorește crearea unui sistem prin care pacienții să știe că uh, iau un astfel de medicament monitorizat în mod strict. Eu înțeleg că uh, oamenii uh, s-ar putea uh, simți, ar putea fi îngrijorați, dar alte voci spun că pacienții ar trebui informați clar, companiile farmaceutice nu sunt foarte încântate de ideea, pentru că dacă pacienții uh, văd în prospect că medicamentul respectiv uh, este obiectul unei monitorizări stricte, vor refuza să ia acest medicament. Să nu uităm însă că niciun medicament nu este 100% sigur. Oricine poate avea o reacție alergică uh, excepțională. Dar ar trebui ca pacienții să fie informați, să li se spună că uh, iau un produs monitorizat în mod strict. Acum, dezbaterea se referă la cum denumim aceste produse. Le spunem chiar produse monitorizate în mod strict. Eu sugerez ca felul în care le atragem atenția pacienților asupra acestor produse să, fi, să, să fie un uh, triunghi negru care este deja folosit în anumite țări membre ca informații pentru personalul medicosanitar și cred că ar trebui să apară totuși și pe prospectul pe care îl citește pacientul. Un alt subiect de controverse uh, este uh, gradul necesar de informare. Deci acele informații care trebuie să ajungă pe prospect, uh, pentru că avem un volum foarte mare de informații și acest, această cutie neagră ar putea să atragă absolut imediat și direct atenția pacientului asupra uh, anumitor probleme. Și atunci se pune problema ce este important pentru un pacient și ce este important pentru alt pacient. Care sunt elementele cheie care trebuie să apară pe prospectul unui uh, produs. Pe de altă parte, există voci care spun că sunt atâtea informații trecute pe uh, prospect, încât uh, când te apuci să-l citești, nici nu-ți mai vine să iei medicamentul. Și că um, uh, de fapt, aceste informații sunt date pentru a evita procese în justiție. Sigur, înțeleg situația, nu cred că vom rezolva problema prospectului în cu aceste acte legislative, se va lansa un proces de consultare privind prospectul de informare destinat pacientului și aștept cu nerăbdare opiniile dumneavoastră. Cred că atunci când vorbim despre prospect, ar trebui să ne punem problema cum ne putem asigura că prospectul de informare într-adevăr oferă informații pertinente. O altă, un alt element cheie se referă la transparență. Crearea unui portal de siguranță a medicamentelor, portal internet, astfel încât uh, să poată fi urmărite discuțiile referitoare la uh, elemente din baza de dată. Există o dezbatere privind uh, informațiile ce țin de domeniul public. În uh, Statele Unite uh, sunt mai multe informații puse în domeniul public decât aici în Europa. Sigur, există chestiuni legate de informații comerciale confidențiale sau uh, problema logicii de a uh, pune anumite informații în uh, domeniul public. Dar uh, dezva- dezbaterile publice și audierile, informațiile obținute în acest uh, context ar fi importante pentru pacienți. O altă problemă este cum se finanțează uh, eforturile, măsurile de farmacovigilență în anumite uh, state. Acestea sunt finanțate prin fonduri uh, de stat pentru a asigura independența informației. În uh, țara noastră, uh, aceste fonduri sunt strânse din taxe plătite de companiile farmaceutice. Acum câțiva ani, Parlamentul a divizat finanțarea pentru EMEA. Uh, o parte din fonduri să fie plătite din uh, bugetul uh, comunității, o parte din taxele plătite de companiile farmaceutice. De fapt, este o împărțire falsă, pentru că sursa este aceeași. Dacă mă uit la situația din Marea Britanie. Există o taxă plătită de uh, companiile farmaceutice uh, pentru farmacovigilență și, de fapt, independența studiilor uh, este asigurată prin alte metode, prin uh, asigurarea transparenței, modalitățile de raportare. Prin urmare, Uh, aceasta este părerea mea despre propunerea comisiei. Sunt și alte chestiuni de detaliu pe care poate le doriți menționate, dar m-aș opri aici la elementele pe care le-am expus și pe care le-aș dori discutate în comisie. Vă mulțumesc! Ja, vielen Dank, uh, Linda. Mulțumesc foarte mult, Linda McEwen, pentru acest raport. Este într-adevăr o temă extrem de actuală în ceea ce privește politica de sănătate comunitară, faptul de a avea medicamente sigure. Avem piața comună la care participă 27 de state membre care trebuie să colaboreze în acest domeniu și trebuie să colaboreze fără să greșească în acest domeniu, pentru că, după cum spuneam, e vorba de un sistem care încă are lacune, încă are deficituri și deficite care trebuie într-adevăr uh, combătute. Un eveniment dintr-un stat membru afectează imediat un alt stat membru și de aceea și informația ar trebui să circule la fel de repede, să creăm cu adevărat un standard pentru medicamente. Dorește acum să ia cuvântul doamna Pilar Ayuso, care este raportor din umbra. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc de asemenea doamnei McAvan care a prezentat principalele puncte conflictive ale acestei legislații. O legislație care dorește să ajungă la o eficiență cât mai globală într-un sistem care să fie în beneficiu tuturor. Propunerea Comisiei, în general, este o propunere bună, acceptabilă. Doamna raportor, așa cum am spus mai devreme, a prezentat deja principalele elemente de conflict. În ceea ce privește articolul 1 al directivei și al regulamentului, n-am nimic împotriva propunerii raportorului și în ceea ce privește nevoia de a da competențele necesare acestui comitet uh, consultativ pentru a-și realiza sarcinile de farmacovigilență. Ținând cont de faptul că acest comitet va fi însărcinat cu farmacovigilență și ținând cont de faptul că vor fi reprezentanți ai statelor membre, al, al personalului uh, sanitar și de asemenea a, a pacienților. În proiectul inițial se spunea că acest comitet n-ar trebui să mai fie consultativ și că ar trebui să formuleze recomandări. Iar uh, comitetul de medicamente pentru uz uman al agenției ar putea refuza o astfel de recomandare dacă ar fi justificată prin probe științifice care au legătură cu sănătatea publică. Întrebarea mea este următoarea. În cazul în care acest comitet consultativ nu acceptă propunerile care vin din partea celuilalt comitet al agenției, atunci cine va avea până la urmă ultimul cuvânt de spus? Pentru că chiar dacă e vorba de chestiuni științifice, e clar că acestea pot fi discutate și dezbătute într-un sens sau altul. Aș vrea să știu, deci, răspunsul la această întrebare. Cine va determina până la urmă dacă această justificare științifică este sau nu suficientă? Este singura îndoială pe care o mai am. În rest, sunt cu totul de acord cu tot ce a spus doamna raportor. Referitor la baza de date, sunt de acord cu doamna McAvan și că ar trebui să se garanteze accesul simultan la informații din partea autorităților competente la nivel național și la baza centrală de date pentru a putea coordona acțiunile la nivel comunitar. Aș vrea să știu în acest sens care sunt mijloacele umane, resursele umane și tehnice pentru a realiza acest lucru, pentru că e foarte bine să vorbim și să oferim astfel de soluții, dar trebuie să vedem și în practică cum se implementează. Și care ar putea fi regulile uh, de tranziție care ar putea fi aplicate pentru ca această bază de date să fie într-adevăr funcțională. Informarea pacienților. Aceasta se face nu direct către baza de date, ci către autoritățile competente și aici sunt de acord cu ce spune raportorul. Trebuie să existe un oarecare filtru, pentru că nu toți pacienții dispun de aceleași uh, informații, de aceleași cunoștințe pentru a, fucea, a face această raportare în mod direct. Și ar putea, de exemplu, aduce informații absolut contradictorii care să nu fie de folos uh, respectivei baze de date. De asemenea, sunt de acord cu ideea acelui portal internet care a fost prezentată. Referitor la propunerea comisiei în care se cere să se adauge o informație nouă, așa numitul rezumat al informației esențiale necesare pentru utilizarea medicamentului, Vreau să vă spun în acest sens că în 2003, în revizuirea regulamentului de farmacovigilență, s-a discutat deja despre acest lucru și s-a arătat că ar trebui să se includă informațiile esențiale și că acestea ar trebui să fie lizibile. De aceea, acest nou rezumat care este introdus aici se pare că are mai multe dezavantaje decât avantaje. În primul rând, reprezintă o povară în plus de lucru pentru agenții și pentru laboratoare, pentru că ar trebui să colecteze această informație. În al doilea rând, s-ar putea să nu fie destul de eficient ca pacienții să aibă acces, acces doar la aceste informații, la rezumat și nu la informația totală, pentru că s-ar putea ca informația aceasta să se refere doar la reacția adversă și nu la restul, și anume la reacțiile benefice ale medicamentului. În al treilea rând, această informație esențială trebuie să fie uh, diferită de la un pacient la altul în funcție de categoria de vârstă, de sex și așa mai departe de formarea acestuia. De aceea, dacă se indică doar o informație rezumat, până la urmă aceasta nu este relevantă. În concluzie, dacă adăugăm acum această cerință, vom avea un rezumat al rezumatului, cum spuneam mai devreme, și oricum, aceste informații sunt destul de complicate și destul de greu de înțeles pentru pacienți. Ce vom uh, face până la urmă nu va fi decât să creăm și mai mare confuzie în rândul pacienților. O posibilă soluție ar fi ca Comisia să realizeze un studiu asupra informației oferite prin prospect și să ne dea concluziile acestuia. Propunerea făcută de raportor, anume aceea de a utiliza triunghiul de andoasele, triunghiul negru, îndoasele pentru astfel de informații. Mi se pare că este o metodă foarte simplă, ușor de înțeles pentru toată lumea, deci o idee de susținut. Un ultim punct referitor la opțiunile publice, la audierile publice, mă scuzați. Cred că și aici ar trebui să ținem cont de beneficiile și riscurile care apar și să existe un reprezentant al Comitetului pentru Utilizarea Umană a Medicamentelor a Agenției care să fie atent la riscurile și la beneficiile pe care le prezintă un medicament. Pentru că de multe ori un pacient, dacă este uh, foarte informat în legătură cu reacțiile adverse, s-ar putea până la urmă să renunțe la utilizarea acestui medicament. Mulțumesc și în rest sunt de acord cu toate sugestiile făcute de doamna raportor. Mulțumesc, doamna Antonia Parvanova. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să fel- o felicit pe doamna raportor, doamna McEvan, pentru activitatea sa în acest raport. Nu e nevoie să mai spunem încă o dată că este nevoie de cea mai bună calitate și eficiență în ceea ce privește farmacovigilanța la nivel comunitar și vom face tot posibilul pentru a urma propunerile dumneai. Cu siguranță raportul va fi uh, completat prin amendamente. Există anumite puncte cheie în regulament și în directivă care trebuie subliniate mai puternic, de exemplu principiul transparenței a securității și a încrederii pe care cetățenii trebuie să o aibă în anumite produse. Mai ales problema încrederii, cred că este extrem de importantă pentru toți participanții la acest proces. Trebuie să nu uităm că pacientul, în primul rând, ar trebui să poată avea încredere în tratamentul care i-a fost prescris. Nu trebuie să vă amintesc uh, despre faptul că atunci când vorbim despre medicină, se vorbește adesea de un echilibru între risc și beneficii la un tratament. Și nu este, din punct de vedere comportamental, o idee bună să demotivăm pacienții cu privire la un tratament anume sau cu privire la, din contră, acceptarea unui tratament. Trebuie să existe o relație de încredere și între medic și pacient și autoritățile naționale și industria în acest domeniu ar trebui să aibă încredere în legislația pe care încercăm noi acum să o elaborăm. Propunerile pe care le-am făcut eu le-am uh, grupat în trei teme. Prima se referă la Comitetul de Evaluare a Riscurilor, în domeniul farmacovigilenței. Propunerea merge în direcția corectă, cred eu, dar mi-e teamă că 27 de reprezentanți ai statelor membre plus 3 alți reprezentanți ai pacienților sau a oamenilor de știință, deci un grup de 30 de oameni va fi cu adevărat eficient și va reuși să ajungă la un consens cu privire la um, folosirea medicamentelor de uz uman. În vederea acordurilor necesare între cele două comisii, cine va fi responsabil pentru decizia finală și cine va purta răspunderea acestor fapte pe, sau acestor acte pe pacient. Cine, e nevoie de o procedură de conciliere între aceste două comitete sau nu? Audierile publice sunt într-adevăr un instrument extraordinar de important pentru transparență și încredere în ceea ce privește sistemul de farmacovigilență. Cu toate acestea, dacă ne uităm la modelul din America, și la audierile Autorității pentru Medicamente din America cu privire la beneficiul anumitor medicamente, nu putem să neglijăm uh, efectele pozitive a acestor uh, audieri. Membrii um, Comitetului pentru Medicamente de Uz Uman și a Comitetului pentru Evaluarea Riscului în domeniul farmacovigilenței ar trebui, într-adevăr, să vadă dacă ar putea găsi o cale de colaborare în favoarea cetățeanului în acest sens. Și un alt grup de informații care se referă la prospecte și la um, broșura pentru informarea cetățeanului Doamna Ayuso a spus că există deja un rezumat, dar se pare că până acum Comisia nu a putut să definească mai bine care tip de informație să fie inclusă în astfel de rezumate, care sunt considerate esențiale. Trebuie să ținem cont de faptul că această informație din broșura pentru pacienți este, de fapt, deja acoperită de o altă directivă comunitară. Es med, informația medicală este un lucru diferit, iar pacientul ar putea aprecia că restul informațiilor pe care nu le găsește acolo sunt neesențiale, ceea ce nu este adevărat. În legătura cu produsele intens monitorizate și procedura de avertizare, pacienții trebuie să fie informați că medicamentele pe care le iau sunt cu adevărat sigure și nu trebuie să aibă neîncredere în alte produse pe care trebuie să le, cu care trebuie să-și facă tratamentul. Eu aș propune de aceea o uniformizare a termenilor în acest domeniu. În engleză ar fi o monitorizare post uh, authorization monitoring, de o autorizare post, uh, o monitorizare post-autorizare, mă scuzați. Sunt de acord cu propunerea unui triunghi negru pentru astfel de produse Cred că astfel am avea o propunere mai bună decât cea existentă în momentul de față. În legătură cu reacțiile adverse care trebuie să fie trecute cu caractere îngroșate, trebuie spus că este într-adevăr o inițiativă bună, dar trebuie ca informația importantă să fie trecută îngroșat. Aceasta nu exclude studiile de securitate post-autorizare din broșura respectivă. De exemplu, se spune că s-au identificat anumite efecte secundare după studii suplimentare. Organizația părților implicate organul de consultare a salutat ideea Comisiei de a continua um, o elaborare a broșurii pentru pacienți, de broșură de informare. În uh, ceea ce privește medicamentele contrafăcute, este mai bine să avem o abordare comună și poate că Comisia ar putea aduce amendamente la legislația existentă. Și ultimul pachet de măsuri se referă la um, pachetul de măsuri pentru reacții adverse. Sunt de acord cu propunerea făcută de raportor în acest uh, document pentru ca pacienții să aibă posibilitatea să raporteze reacțiile adverse la un medicament anume. Este important însă ca să existe un schimb de informații între uh, firmele farmaceutice, în industria farmaceutică și documentele care sunt publicate să fie accesibile tuturor actorilor. Cred că unele rapoarte sunt foarte importante pentru, cete- pentru pacienți, pentru că unul dintre, unul din, sau unele rapoarte pot avea mii de pagini, ținând cont de toate informațiile tehnice care ar putea să fie menționate într-un astfel de raport. Cred că de aceea trebuie să ne concentrăm pe informația esențială pe care aceștia să o raporteze fie agenției naționale, fie doctorului respectiv. Tot la informația cu privire la reacțiile adverse și la autorizațiile oferite pe piață, cred că toți uh, actorii implicați în autorizații trebuie să fie informați imediat de reacții adverse noi apărute și trebuie de asemenea să ținem cont de schimbările în domeniu și ca toată lumea să poată reacționa cât de repede. Acestea sunt recomandările mele și propunerile pe care vreau să le fac. Mulțumesc! Merci beaucoup. Uh, Marina. Mulțumesc. Marina Ianacu are, Iana Kutakis are cuvântul acum. Se pare că nu e în sală. Bun, atunci trecem mai departe la Michel Rivazi. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest raport apare aici la momentul oportun și aș vrea să o felicit pe doamna McEwen pentru propunerile făcute față de textul comisiei. Cred că acest text apare la momentul oportun pentru că această directivă și acest regulament trebuie să întărească în primul rând încrederea pacienților față de medicamente și, în general, față de sistemul de vigilență. O etapă importantă ar fi, în primul rând, aceea a autorizațiilor de comercializare. Trebuie să întărim studiile tehnice care sunt realizate înainte de acordarea acestor autorizații. Și atunci când avem nevoie, de exemplu, de un medicament în regim de urgență, aceasta, aceste cazuri trebuie să fie excepționale. Am văzut ce s-a întâmplat recent cu vaccinurile și am văzut că în Europa foarte multe persoane erau oarecum sceptice în legătură cu aceste vaccinuri care fusese răpuse pe piață. Deci aici avem o problemă în ceea ce privește încrederea față de medicamente, pentru că orice medicament știm poate avea reacții adverse. Nu există un medicament perfect deci, în primul rând, autorizațizare, dacă avem un plan de gestiune a riscului, acesta trebuie să fie în mod excepțional. Un al doilea element, e nevoie de o foarte bună logistică. Și aici revenim la problema autorităților naționale să vedem cum facem pentru ca efectele secundare să ajungă imediat la autoritățile naționale și după aceea la acea bază de date Eudra Vigilance. Dacă vedem ce s-a întâmplat în cazul gripei recente, am văzut că această problemă a notificărilor a funcționat câteodată în unele state, însă în alte țări n-a mers deloc. Aceasta ne arată clar că trebuie să întărim competența autorităților naționale pentru ca personalul medico-sanitar să poată notifica efectele adverse, reacțiile adverse care apar. În Franța am ajuns în jurul la 3000 de reacții adverse față de 5 milioane de persoane care au fost uh, vaccinate. În alte țări e vorba de sute de reacții adverse. Cred că atunci când e vorba de vaccinuri, de exemplu, între Spania și Franța, cred că reacțiile adverse sunt aceleași. Deci această chestiune a întăririi competențelor autorităților naționale. S-a spus aici, s-a vorbit despre finanțare la nivel public sau prin taxe impuse companiilor farmaceutice. Cred că acest lucru nu este atât de important. Important este să avem întotdeauna o parte de finanțare publică care să implice statul și care să ofere instrumentele necesare. După aceea, dacă mai există și taxe care în plus întăresc această competență națională, e foarte bine, de ce nu? Dar la Consiliile Naționale de Administrație ar trebui ca industria farmaceutică să nu fie majoritară, pentru că pe mine mă interesează foarte mult acest conflict de interese între companiile farmaceutice și experții care analizează notificările primite. Acum, referitor la accesul la informații. Ar trebui să avem acces la informații și la acele informații care există în cadrul laboratoarelor farmaceutice. De multe ori nu avem acces la aceste studii sau la efectele clinice care au fost uh, observate în fazele de testare și acestea deseori sunt cele care ne indică posibilitatea aparițiilor, apariției de reacții adverse. Deci e important să avem acces la toate aceste tipuri de informații și dacă ne gândim acum la Eudra Vigilance, cred că, așa cum uh, spune Comisia, ar trebui să fie vorba de profesioniști, pentru că noi dorim să avem o transparență în Europa și de aceea cred că ar trebui să deschidem cât mai mult această bază de date. Nu pacienții sunt cei care se duc acolo să notifice, ci experții, oamenii de știință și ei ar trebui să aibă acces la această bază de date. De aceea, ea trebuie să fie destul de extinsă pentru a cuprinde cât mai multe date cu putință. Și aceasta știind foarte bine că de multe ori, dacă e vorba de o codificare a datelor, atunci rezultatele sunt limitate. Eu, în ceea ce privește cu uh, simbolurile care sunt utilizate, cred că e bine ca pacientul să știe că e vorba de un medicament nou și că există anumite riscuri, deci mi se pare normal să informăm pacientul, cred că toată lumea ar trebui să fie de acord referitor la rezumat, la rezumatul informației oferite pacienților. Noi dorim ca pacientul să aibă toate informațiile referitoare la reacții adverse și la beneficii și, până la urmă, pacientul este cel care trebuie să citească acest prospect. Există pacienți care nu fac acest lucru, dar pentru cei care o fac trebuie să știe care ar putea fi reacțiile adverse care ar putea apărea. Eu una aș fi pentru informațiile acordate cât mai uh, deplin. În ceea ce privește acea problemă a independenței și să revenim aici la Comitetul Consultativ al Gestiunii de Riscuri, cred că ar trebui ca membrii acestui comitet să fie cu totul, cu totul uh, diferiți de cei care aparțin Agenției Europene pentru Medicamente. Pentru că dacă ei trebuie să facă niște recomandări, dacă fac parte din acest comitet care evaluează niște efecte secundare, atunci ar putea avea un conflict de interese. Se spune că ar trebui să existe un reprezentant uh, din partea statelor membrilor. Și nu știu dacă n-ar trebui mai degrabă să avem ideea unui colegiu, unui colegiu al statelor, un colegiu al asociațiilor, un colegiu al experților, indiferent că e vorba de medici sau de alte categorii uh, de staff în domeniul sănătății și așa mai departe. Deci, această idee a unui reprezentant pentru fiecare stat membru, nu știu pe ce criteriu s-a introdus. În multe alte organizații există acest, acest sistem al colegilor care funcționează foarte bine și cred că am putea prelua această idee. Iar referitor la transparență, cu cât mai multă, cu atât mai mare acces la informații și cu atât mai mare încrederea pacienților față de noile medicamente și față de laboratoarele farmaceutice în general. Însă, n-ar trebui ca aceste companii farmaceutice, aceste laboratoare, și am văzut în ceea ce privește criticile care au apărut cu noua gripă, ar trebui să ne asigurăm că fiecare uh, organizație își face munca pe partea sa și atunci lucrurile se vor liniști de la sine. Mulțumesc, am ascultat acum pe coordonatori care Într-adevăr, ne-am dat multe informații. Acum s-ar putea să avem multă lume pe ordinea de zi uh, care dorește să ia cuvântul, doamna Dagmar Rothberend, în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi încerca să vorbesc atât de repede, cât însă totuși să fiu încă traductibile pentru interpreți. Am citit acest uh, raport cu multă atenție și trebuie să admit că este o temă foarte dificilă, o temă dificilă deja de 15 ani. Există comitetele de care vorbim de 15 ani, există autorizația la nivel central de 15 ani și de atunci discutăm despre farmacovigilență, mai mult sau mai puțin cu succes pentru că farmacovigilența, adică siguranța medicamentelor, medicamentelor sau cunoștința despre problemele pe care ele le provoacă, este la fel de bună cum este și aprovizionarea cu medicamente. Cine sunt aceștia? Aprovizionatorii sau furnizorii sunt fie spitale, fie firme, fie uh, farmacii. Deci trebuie spus că, deși am uh, colaborat foarte bine până acum cu doamna McEvan și am fost până acum de aceeași părere, nu sunt de acord cu dumnea ei la amendamentul 3 în ceea ce privește compoziția comitetului. Avem o expresie în germană care se spune să faci lupul paznic la oi, de fapt în germană țap paznic la salate. Așadar, acum pe stat membru se propune un reprezentant. Mi se pare ridicol. Sigur că înțeleg că statele membre doresc să facă acest lucru, dar politic este greșit să facem acest lucru. E corect să fie un comitet plin de experți, dar nu reprezentanții acelor organizații de sănătate naționale care până acum n-au făcut nimic. Nu văd ce caută ei în acest comitet și nu pot sprijini această propunere pentru că contrazice tot ceea ce am auzit în ultimii 15 ani. De asemenea, mi se pare că felul de colaborare a comitetului acesta cu celălalt comitet, așa cum se prevede în amendamentul 8, deci cerful cu um, Comitetul pentru Medicamente de Uz Uman, sunt de acord cu doamna Părvanova. Trebuie să mai analizăm problema, pentru că nu este ideală această colaborare și dacă îmi permiteți, domnule președinte, voi mai face și câteva propuneri foarte pe scurt, ca să nu-mi tăiați vorba. Vreau să spun ceva despre amendamentul 15 triunghiul negru. Dacă eu aș fi producător de medicamente, nu aș mai aduce un medicament pe piață care nu a trecut prin toate studiile, pentru că pacienții cer ca medicamentele să fie evaluate Câteodată însă cer ca medicamentele să apară foarte repede pe piață. Am fost, de exemplu, foarte sub presiune în ceea ce privește medicamentele pentru HIV-SIDA. Pacienții cer să aibă medicamente care nu au trecut încă prin toate studiile numai pentru a putea să le folosească mai repede. Știm ce probleme avem. Dar eu, dacă mi-aș pune un uh, triunghi negru pe un produs, aproape că mi-aș pune un cap de mort, ca la pericolul de electrocutare. Mai degrabă aș aștepta un pic înainte să îmi uh, ponegresc imaginea în general pe piață dreptul de informare al pacienților este mult mai complex decât atât. Și eu sunt de acord cu doamna McEwen, cu doamna Pervanova, cu doamna Rivazi. Prospectul este un instrument important Legislația este total depășită, e nevoie de o altă legislație în domeniul prospectelor medicale. Comisia știe că aceasta este o activitate foarte dificilă, dar acolo este instrumentul prin care putem să informăm cetățenii că acest medicament n-a trecut încă prin toate studiile și poate că conține un nou, uh, o nouă substanță activă care nu este încă testată. Aceasta ar fi propunerea mea pentru ca acest triunghi negru să devină cu adevărat mai clar pentru cetățeni. Altfel, nu cred că suntem destul de transparenți. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Da, o într-adevăr o cerință de mai mulți experți, pentru mai mulți experți și mai puțini reprezentanți la nivel național, într-adevăr justificat. Experții independenți, într-adevăr, au mai multă credibilitate. Peter Lize are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc lui Linda McEwen. În majoritatea punctelor sunt de acord cu ce a spus doamna Ayuso, raportorul nostru din umbră. La două puncte aș dori să mai vă rog să analizăm situația mai îndeaproape. În primul rând, avertizarea de către pacienți direct către autoritate despre reacțiile adverse. Aici eu am ceva dubii. Dacă nu se poate altfel, da, va trebui să facem acest lucru. Dacă doctorii nu vor să-și facă datoria, pentru că e datoria lor să menționeze aceste reacții, trebuie să deschidem probabil această cale prin pacienți. Dar eu zic că aceasta deja e o lacună. În mod normal, relația dintre pacient și doctor ar trebui să fie de așa natură încât pacientul să-i raporteze doctorului reacțiile și doctorul după aceea să raporteze autorităților trebuie să ne gândim poate ce s-a greșit pentru că această relație nu funcționează. Fie că e vorba de o boală cronică care a dus de fapt la reacțiile adverse respective, sigur că ar trebui să ne gândim cum să ne îmbunătățim colaborarea între pacienți și doctor și nu să fie o excepție faptul că cetățeanul vorbește cu doctorul și că doctorul dă mai departe această informație. Dacă vrem să implicăm pe pacienți, eu sunt mai degrabă pentru varianta pe care a propus-o Linda, și anume că nu numai prin internet să se facă această raportare, pentru că cred că îi excludem pe cei în vârstă. De prea multe ori aceștia sunt obligați să se uite la informații, să citească informații pe internet, ceea ce nu pot face. Poate că multă lume care folosește medicamentele sunt exact persoanele în vârstă și poate nici n-au internet acasă. Un alt punct cu privire la triunghiul uh, negru. Înțeleg pe toată lumea că nu dorește să-și lipească un astfel de triunghi negru pe, um, sau pătrat negru pe cutia de medicamente, mai ales în Germania, se înțelege câteodată ca un semn de deces este folosit în dreptul numelor cu care au, persoanelor care au murit. Deci, în orice caz, nu mi se pare o variantă foarte fericită. Însă, spre deosebire de alți colegi, eu nu sunt de acord că ar trebui făcut un rezumat Um, că rezumatul unor caracteristici este o idee greșită. Știu că mulți producători de medicamente fac acest lucru în prospect. Pe lângă lucrurile obligatorii, informațiile care trebuie să fie menționate în prospect pentru ca să nu se depună o plângere împotriva producătorului, câteodată există și o explicație foarte clară în cuvinte inteligibile uh, spun, care spune, de exemplu, că nu puteți lua medicamentul acesta decât dacă vi l-a um, prescris doctorul, discutați cu doctorul, cu farmacistul dumneavoastră și nu se spune numai ce se poate întâmpla, ci ce se poate întâmpla și când nu iei cum trebuie acest medicament, după cum ți-a prescris doctorul. Și aceasta este o informație foarte importantă. Și câteodată mai scrie și că pacientul trebuie să aibă grijă ca în momentul în care are un efect secundar să discute imediat cu doctorul despre acest efect. Mi se pare foarte bine să avem așa descrisă informația. Știu că prospectele sunt pentru pacienți câteodată o descifrare, o muncă de descifrare și că e foarte dificil câteodată să înțeleagă despre ce e vorba. Comisia trebuie să înțeleagă acest lucru. Poate cel mai bine ar fi ca astăzi să ia poziție despre problema prospectelor. Pentru că mi se pare că un medicament uh, are un instrument important alături, care este prospectul și oamenii depind de acest prospect. Poate comisia are o idee interesantă pe care noi am putea să o auzim chiar azi. Aș avea nevoie de o explicație mai concretă din partea comisiei, pentru că altfel fiecare va interpreta ce va vrea din această cerință și nu vom face decât să dăm de lucru juriștilor. Noi nu vrem să satisfacem juriștii, ci pacienții, pentru că ei să aibă un tratament mai bun. Mulțumesc! Mulțumesc! Tu mă să mă cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte și felicitări doamnei McEwen pentru acest raport. Farmacovigilanța este într-adevăr o temă centrală și este extrem de important cum sunt prezentate medicamentele. Trebuie să nu uităm că trebuie în primul rând să definim mai întâi ce este un efect secundar și ce este un efect industria farmaceutică n-ar putea să decide acest lucru pentru noi, pentru că am avea numai efecte peste tot. Avem nevoie de o bază de date europeană și avem de o, o nevoie de o îmbunătățire a transmisiei datelor. Nu cred că statele membre vor fi cele care, intrând într-un for comun, vor putea face acest lucru. Din contră, lucrurile se vor perpetua. Dacă această bază de date nu este prelucrată de către experți, nu avem un viitor prea bun. Am câteva întrebări pe care le voi pune prin uh, amendamentele pe care le voi înainta. În orice caz, cred că informarea cu privire la reacțiile adverse nu trebuie să se facă numai prin internet, sunt de acord. Trebuie să se clarifice și ce se întâmplă cu pacienții care folosesc uh, medicamentul respectiv în alt scop sau în alt fel decât le-a prescris doctorul sau pentru a-și schimba o stare pe care o doresc ei modificată și nu în scopul în care a fost elaborat medicamentul. Este nevoie și de excepții pentru medicamentele homeopatice, pentru că multe din aceste reguli nu se vor aplica medicamentelor homeopatice. Întrebarea care se pune este dacă pacientul poate să menționeze efecte secundare trimițând un fax la autoritatea competentă, va declanșa el o procedură complicată prin acest fax. Vreau să vă dau un exemplu din viața de zi cu zi. Dacă un pacient primește prin o rețetă alt medicament pentru că trimite alt medicament, primește alt medicament care între timp s-a schimbat, de fapt. El vede că acesta miroase diferit decât ceea ce primea înainte și trimite imediat o notificare la autoritatea respectivă că medicamentul respectiv nu mai este la fel, ceea ce nu e corect, pentru că probabil că acesta este ori alt medicament, ori uh, pur și simplu în altă compoziție, dar cu aceleași efecte. Cred că trebuie să punem o limită, o graniță a acestor practici și să vedem cum facem acest lucru. Se știe că o treime dintre pacienți nu își iau medicamentele, deci nu înghit medicamentele, deși le cumpără la farmacie și trebuie să știm și ce se întâmplă în acest caz. Important este de asemenea și ca doctorii să devină mult mai gata să transmită informația cu privire la efectele secundare. E nevoie de o colaborare mult mai bună, pentru că în momentul de față nu putem spune că funcționează lucrurile în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Da, miroase altfel medicamentul, ați spus, și trimite atunci mai departe pacientul uh, către cerf informația. Cred că nu gustul contează, ci substanța activă. Da, interesant exemplu, într-adevăr. Mihail Tremopolis are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor McEvan pentru acest raport extrem de bun. Și vreau să mulțumesc și doamnei Rivazi pentru amendamentele numeroase și consistente pe care le-a înaintat. Vreau să mă refer la două elemente pe scurt. Competența pentru farmacovigilanță și pentru prevederile juridice în domeniul farmaceutic sunt uh, acum transferate către comitetul care se ocupă de sănătatea publică în general. Am impresia însă că în ceea ce privește textele pe care le discutăm în momentul de față și la prevederile existente, există tendința ca anumite medicamente să fie aduse pe piață fără ca să se facă o testare clinică înainte și fără ca ele să treacă printr-o procedură de um, evaluare cu adevărat. Scopul uh, acestei, uh, acestui sistem de studii și testare ar fi, bineînțeles, o farmacovigilență mai bună și deci Comitetul pentru uh, Evaluarea riscurilor ar avea un rol important de jucat. Nu suntem de acord cu această procedură în momentul de față. Noi trebuie să reprezentăm interesul cetățenilor, pentru că noi am fost aleși de aceștia și trebuie să cerem de aceea ca criteriile de acreditarea acestor medicamente, de certificare, să fie mult mai stricte și ca aceste criterii să se respecte pentru toate medicamentele. Să se trebuiască, în primul rând, să trebuiască să se demonstreze că un medicament are cu adevărat un efect pozitiv. Numai astfel putem, zic eu, să eliminăm dificultăți și pericole de pe, din această industrie. Comisia Europeană care se ocupă de farmacovigilență trebuie să știe că acest domeniu este și finanțat de bani publici și avem nevoie, în acest sens, de un organ independent pentru farmacovigilență. Este nevoie, de asemenea, ca autoritățile naționale să păstreze această competență în același timp. E nevoie de un sistem uh, mult mai competent pentru a lega în rețea toate autoritățile care se ocupă de farmacovigilență la nivel național. Nu putem să tolerăm ca efectele secundare să nu fie cunoscute de către toate autoritățile la nivel național sau să fie cunoscute de către unele cu întârziere din cauza unei proaste transmisii de informații. Culegerea de date trebuie să fie clară și trebuie să fie de asemenea accesibilă pentru publicul larg. Aceste date trebuie să ajute publicul să fie mai bine informat, pentru că, într-adevăr, toate, toți cetățenii se poate fi informați cu privire la efectele secundare. Și un al doilea comentariu, dacă îmi permiteți, domnule președinte, foarte pe scurt. Efectele pe mediu și riscurile pe care le aduc cu sine anumite medicamente. Agenția pentru Mediu a organizat un seminar de experți pe această temă pe 13 ianuarie. Concluziile au fost publicate în cadrul unui raport științific. Și în acest raport se concludea că prin acreditarea anumitor medicamente, Uniunea Europeană nu ține cont de pericolele de mediu pe care acestea le implică. Ar trebui ca Uniunea Europeană să facă mai mult în acest domeniu. Se cere, prin acest raport, ca să se facă o evaluare clară a pericolului pe care îl aduce cu sine un medicament în ceea ce privește impactul său asupra mediului. În acest domeniu, în Uniunea Europeană, e nevoie de o armonizare care nu există. Raportul mai spune și că Medicamentele constituie deșeuri care sunt arse, dar nu întotdeauna acestea sunt incinerate. Comisia ar trebui, în cadrul politicii de farmacovigilență, să țină cont de rezultatele acestui seminar, concretizate prin raportul de care vorbeam înainte, și să ia măsuri. Chiar dacă unele prevederi pe care le folosim în momentul de față nu țin cont de acest raport, bineînțeles, ar trebui modificate aceste prevederi. Mediul apare ca un factor important și în acest domeniu. Consecințele potențiale pe mediu trebuie însă analizate în prealabil, înainte ca medicamentul respectiv să intre în circuitul uh, natural. Este nevoie ca autoritățile care se ocupă de problema de mediu să fie uh, susținute și, de asemenea, după cum spuneam înainte, transmiterea de informații în rețea și pe această temă ar fi extrem de importantă, bineînțeles, între doctor, pacienți și autorități. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Horst Schnellhardt, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu raportoarei pentru că este o temă extrem de dificilă, o temă care trebuie rezolvată cât mai repede însă. Sunt de acord cu doamna Rod Berend. Comitetul uh, nu trebuie să fie compus din reprezentanța ai statelor membre. E vorba de activitate științifică. Trebuie să fie compus din experți. Dacă avem un reprezentant la nivel național, sigur, este bine, dar nu statele membre sunt cele care trebuie să stabilească ce se întâmplă în respectivul comitet de experți. Cred că suntem cu toții de acord că avem nevoie de o bază de date la nivel european pentru că trebuie să colectăm toate informațiile din statele membre. Problema care mi se pare mie că apare este cum oferim acestei baze de date informațiile. Sigur că pacienții sunt o sursă de informare importantă, dar eu sunt destul de sceptic. Dacă îi lăsăm pacientului puterea de a transmite această informație, s-ar putea să fie foarte greu. Nu putem lua o informație în serios decât dacă ea este filtrată de medic medicul care a prescris medicamentul respectiv pacientului sau farmacistul. Deci eu sunt pentru impunerea unei site între pacient și autoritate, pentru că, bineînțeles, că s-ar putea să ajungă informații din partea opiniei publice care să fie alertante. De exemplu, s-a spus că pentru vaccinul gripei porcine s-a folosit un anumită substanță activă și că unele persoane au murit din cauza asta și acest lucru nu era adevărat. Eu zic că pentru a preveni asemenea situații ar trebui să filtrăm informațiile care intră în această bază de date, care sunt apoi folosite. Da, și eu ați spus că bătrânii au nevoie de medicamente și eu am nevoie de medicamente, trebuie să vă spun. Și când citesc câteodată prospectul, nu înțeleg foarte bine, ci este nevoie de un studiu aprofundat mai întâi al prospectului respectiv. Deci, eu cred că ar fi bine să avem și o informație mai transparentă în prospect, dar eu nu sunt de acord cu triunghiul negru pe care l-ați menționat câțiva dintre dumneavoastră. Sigur că se poate aplica un triunghi negru, dar s-ar putea ca pacientul care a primit prescris acest medicament de la doctor să zică, a, ce cu triunghiul ăsta negru, eu nu iau medicamentul respectiv, e periculos clar pentru sănătate, nu vreau să îl înghit. S-ar putea să trebuiască să fim mult mai clari în ceea ce privește informația despre medicament. În momentul de față nu mi se pare că suntem destul de clari în acest domeniu. Nici transmiterea informației doar prin internet nu mi se pare corectă. Foarte multe persoane nu pot folosi internetul și trebuie să dăm și alte căi de transmitere a informației prin scrisori, pur și simplu, sau prin fax și așa mai departe. Pentru că oamenii în vârstă nu folosesc întotdeauna internetul, așa cum a spus-o și colegul meu. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, și acum Carl Schlüter are cuvântul. Tack, och då ska ju det mesta vara sagt. Men eh, det finns fortfarande lite till. Mulțumesc eh, foarte mult, domnule președinte. Aș vrea și eu să mai contribui cu câte ceva. Linda McKevin are dreptate. Pentru că atunci când e vorba de efectele secundare, în momentul de față, există un număr de telefon al producătorului pe medicament dar nu se știe foarte sigur dacă respectivul producător va transmite autorităților uh, efectul respectiv. Deci trebuie să avem numărul de telefon al autorității pe cutia medicamentului și nu a producătorului. În legătură cu transparența, da, în Parlamentul European, unde noi ne implicăm tot timpul pentru transparență în toate domeniile, e cazul să luptăm pentru transparență și în această discuție. De ce să fie atât de dificil să aplicăm un triunghi negru pe medicamente? pe cutie, care se explică foarte clar când se aplică. Diferența cu uh, triunghiul negru este că atunci când nu apare pe pachet, atunci cetățeanul poate nici nu citește nimic despre acest medicament. Dacă însă vede acel triunghi, s-ar putea să citească mai atent prospectul. Se înseamnă că acest medicament este sub supraveghere. Dacă se vede un triunghi negru, deja se aprinde beculețul și cetățeanul este mult mai atent când ia medicamentul respectiv și astfel se sporește și șansa ca efectele secundare să fie eliminate, fie că ele sunt puține sau multe efecte secundare. Și atunci s-ar putea ca un medicament să fie mult mai repede evaluat sau poate să fie chiar interzis dacă există prea multe efecte secundare. Nu văd de ce vă este atât de frică să aplicați acest triunghi negru, care ar fi un semnal de alarmă foarte bun. De asemenea, nu înțeleg altceva. Toate efectele secundare trebuie să apară în prospect, ați spus. Da, ar fi foarte bine și dacă efectele secundare mai neobișnuite ar fi menționate. Dacă deodată am o urticarie din cauza unui medicament uh, analgezic, atunci trebuie să știu că această urticarie este printre efectele secundare. Se spune că este unul dintre efectele obișnuite. Au mai avut-o și alții și deci înseamnă că nu trebuie să-mi fac griji prea mari, pentru că acest efect secundar era pe lista efectelor uh, trecute pe prospect. Astfel, pacienții poate că sunt mai puțin stresați, mai puțin îngrijorați la efectele secundare sau reacțiile adverse comune, nu ești atât de îngrijorat ca la cele care nu apar. Dacă deodată se întâmplă ceva neobișnuit, e mai bine ca pacientul să știe. Deci mie mi se pare că pentru pacienți e mai bine să avem toate efectele secundare posibile cu frecvența lor posibilă. Și un ultim punct despre care n-am discutat prea mult, într-adevăr, impactul asupra mediului. Există un sistem prin care efectele secundare asupra mediului se pot împărți în patru categorii. Cât de grave sunt aceste consecințe asupra mediului și există și trei căi de informare, trei laturi, aș spune. Pe de o parte, pacienții care spun că respectiva substanță sau produs trebuie să fie analizat încă o dată sau informațiile oferite pentru doc- doctorilor, uh, farmaciștilor și așa mai departe, deci uh, personalului medicosanitar sanitar și trei, informațiile pentru tehnicienii din domeniul medical. Deci, informațiile fiind grupate pe categorii, de asemenea, mi se pare că aceasta este foarte bine pentru transparență. Există um, efecte secundare generale, după cum ziceam înainte, asupra pescuitului, asupra agriculturii, efecte ecologice nefaste asupra unor culturi din partea unor substanțe. Și aici trebuie să vedem cum vrem să procedăm, ce sistem vrem să alegem în clasificarea efectelor secundare ecologice. Europa a trebuit să sufere din ce în ce mai mult din cauza acestor consecințe asupra mediului și eu zic că nu sunt de neglijat. Mulțumesc, spune președintele, și acum întrebarea a fost adresată comisiei mai de mult. Domnul Tilberger, doreți să luați uh, poziție față de întrebarea care s-a pus? Te da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc pentru colaborarea pe care am putut să o întreprind cu uh, raportoarea, doamna McEvan, și pentru multele remarci pozitive pe care dumneai le-a făcut față de propunerea comisiei. În ciuda discuțiilor pe care le-am purtat, anumite puncte din propunerea comisiei se bucură, văd, de susținere, chiar și în raportul doamnei McEvan, în ceea ce privește Eudra Vigilance, baza de date, sharing ul uh, deci repartizarea sarcinilor, rapoartele din partea cetățenilor, din partea pacienților și uh, updatarea rapoartelor. Doamna raportor a recomandat în unele din aceste puncte să se abordeze lucrurile mai uh, curajos decât a făcut-o comisia în propunerile sale, pentru noi o să fie destul de greu să fim împotriva anumitor uh, propuneri de schimbări care merg în aceeași direcție ca propunerea Comisiei și care nu fac decât să întărească anumite aspecte. Aș dori să vă dau un exemplu în acest sens, transparența și organizarea de audieri publice. Noi n-am mers atât de departe cum uh, merge propunerea aceasta de raport acest proiect de raport. Cred însă că ne uităm în aceeași direcție, de fapt, și este nevoie doar de proceduri suplimentare care să ducă la un rezultat pozitiv care să ne satisfacă pe amândoi. Ceea ce mi se pare mai controversat și aici aș dori să-mi permiteți doar să vă spun pe scurt care sunt punctele controversate. În primul rând, componența Comitetului de Experți. Grupul de lucru din Consiliu a discutat cu noi această problemă de mai multe ori. Aspectul menționat de către statele membre este aspectul riscului în comunicare, adică faptul că este nevoie de un vot din partea fiecărui stat membru, de o voce care să vorbească în numele statului membru și care să se asigure că se raportează corect opiniei publice Însă aceasta merge împotriva propunerii noastre. Înțelegem, pe de altă parte, nevoia statelor membre de a fi prezente, dar acesta nu este singurul element al propunerii noastre. În propunerea noastră am discutat și despre alegerea de către bordul, despre, de către Consiliul de Administrație a membrilor în acest comitet și, de asemenea, am vorbit și despre rolul acestui comitet pe care l-am regăsit în raportul dumneavoastră. Considerați că acest comitet trebuie să aibă un rol mai important și noi considerăm că acest lucru este bine. Este un lucru bun. Pentru că există o relație între farmacovigilența și Comisia, Comitetul pentru Medicamentele de Uz Uman din cadrul agenției. Această relație trebuie să funcționeze mai bine. Însă trebuie să nu uităm că ultimul cuvânt îl are comitetul principal, așa cum a făcut uh, comisia propunerea și uh, raportarea de fapt este de acord cu această propunere. Știm că acest rol uh, sporit al uh, Comitetului pentru Farmacovigilență este un lucru pozitiv. Credem că prin această creștere a rolului respectiv va veni și mai multă independență în ceea ce privește efectele nedorite, efectele adverse. Un rol sporit, așadar, al Comitetului pentru Farmacovigilență mi se pare cel mai bun lucru uh, și vom fi de acord cu această propunere. Apoi, în legătură cu punctul cu privire la prospectele medicamentelor, vreau să vă amintesc că odată la întâlnirea cu domnul Verheugen din mai 2007, dacă nu mă înșel, s-a adresat cerința din partea Parlamentului către Comisie de a face propuneri de îmbunătățire a prospectelor medicamentelor pe piața comunitară. Este un subiect foarte dificil. În consultările noastre publice am propus apoi ca efectele secundare să fie rezumate și mai ales să fie trecute cele foarte frecvente și importante în prospect. Am fost criticați însă apoi pentru că vorbim numai de efectele secundare în acest rezumat și ni s-a cerut să vorbim atât de consecințele pozitive cât și de efectele negative ale medicamentului respectiv în rezumatul din prospect. Și, în urma acestor critici, am propus o form, un format de rezumat pe care îl vedeți în momentul de față. Pentru ca să menționez ce a spus domnul Lize, da, și efectele secundare negative și cele pozitive sau consecințele pozitive trebuie menționate. E vorba însă mai ales de efectele importante la început, pentru că câteodată pacientul nu citește până la capăt efectele secundare și cele mai importante trebuie să fie primele. Suntem conștienți că vom fi criticați și pentru această propunere, sper însă doar că vom face totuși un pas înainte în procedura aceasta, pentru că lucrăm cu toții în interesul pacienților. Vreau, de asemenea, să răspund la câteva critici care s-au făcut în sală, cu privire la fonduri, în primul rând. În momentul de față avem deja o întârziere la, evolu- la punerea pe picioare a bazei de date Eudra Vigilance. Există probleme bugetare. Eudra Vigilance este baza de date care uh, necesită cele mai multe resurse din partea celorlaltor baze de date existente. Nu vreau să intrăm acum într-o discuție bugetară, dar subvenția comunitară nu a crescut deloc în acest domeniu. Eu nu cred că există riscul unui conflict de interese, pentru că industria nu este prezentă în comitetul de administrație, nu este prezentă niciun for care decide cu privire la viitorul bazei de date Eudra Vigilance. Pot doar să vă asigur că dacă există o apropiere între industrie și uh, baza de date și um, comitetele respective este mult mai degrabă la procesele ulterioare decât la acreditările medicamentelor. Acum, în ceea ce privește early approval, acreditarea timpurie pe piață, pot să vă spun foarte clar că nu avem astfel de cazuri. Avem instrumente în legislația cu care lucrăm în momentul de față care permit ca în anumite situații să reacționăm foarte repede, să dăm o acreditare pentru un medicament la bolile rare, de exemplu, avem posibilitatea deci de a pune medicamentul respectiv pe piață. Nu cred că e nevoie de o propunere suplimentară pentru a schimba echilibrul existent în momentul de față. Pot să vă asigur de acest lucru fără niciun dubiu. Vreau de asemenea să închei spunând că avem multă încredere în ceea ce privește următorii pași ai procedurii. Comisia se află în tranziție în momentul de față, bineînțeles, dar domnul comisar desemnat Dali a spus chiar în audierea din Parlamentul European că este interesat de o accelerare a acestei proceduri și sperăm, deci, că uh, Având în vedere această dorință, se va ajunge la rezultate cât de repede în acest domeniu. Vă mulțumim foarte mult pentru faptul că dumneavoastră ați fost de acord cu majoritatea punctelor din propunerea noastră. Mulțumesc, domnule Tilberga, pentru acest comentariu. Dorește, poate, doamna raportor să ia cuvântul acum în final? Yeah, just to thank colleagues. Da, aș dori să mulțumesc colegilor pentru comentariile lor. Toată lumea dorește să obțină un sistem cât mai bun posibil. Și că, sigur, există opinii oarecum diferite, dar nu în ceea ce privește chestiunile de fond. Dacă vorbim despre structura acestui comitet, eu am fost la uh, AM și m-am gândit la această situație de reprezentare a tuturor statelor membre. M-am gândit că ar trebui să fie oameni de știință, dar când am urmărit discuțiile, am putut înțelege de ce uh, s-a sugerat să fie niște oameni de știință care să reprezinte uh, autoritățile din statele membre s-a discutat această chestiune în Consiliu timp de șase luni și mie nici măcar nu mi se pare chestiunea cea mai importantă. Am fost șocată să aflu că trei uh, sau patru grupuri de lucru au petrecut șase luni discutând această chestiune când sunt altele mult mai importante. Eu aș putea accepta ca acest uh, comitet să uh, aibă în structura sa oameni din toate statele membre, cu condiția să fie profesioniști și să aibă o poziție independentă. Cât despre rolul comitetului consultativ, deoarece grupul pentru farmacovigilență care există acum nu are puteri, uh, nici nu funcționează uh, foarte bine. Și pentru a putea ca acest uh, comitet să funcționeze așa cum trebuie, trebuie să aibă și uh, puteri de a face recomandări. Sunt sigur deschisă discuțiile, discuțiilor cu experții din Comisie și din Consiliu. Dorința noastră este ca uh, Comitetul Consultativ să funcționeze foarte bine și pentru asta trebuie să selectăm oamenii care fac parte din uh, acest uh, comitet. Cred că putem găsi un compromis aici. În ceea ce privește raportarea din partea pacienților, raportarea directă, eu nu, îi sus, nu susțin ideea ca pacienții să transmită aceste informații direct la agenție, pentru că e nevoie de un filtru undeva la nivelul um, agențiilor naționale, care um, să înregistreze a, aceste uh, informații, să le verifice și să se asigure că aceste informații sunt reale nu e vorba să se înregistreze absolut toate informațiile care uh, intră în, care ajung la sistem. Prin urmare, autoritățile naționale ar trebui să fie un fel de paznici ai sistemului. Pentru că, așa cum știți, uh, dacă într-un sistem intră lucruri proaste și rezultatele vor fi proaste. Și atunci e foarte important pentru un întregul sistem Eudra Vigilance să primească informații pertinente. În ceea ce privește triunghiul negru, eu am sugerat că acest triunghi să apară pe uh, prospect. Nu pe cutie, ci pe prospect, din câte înțeleg eu. Triunghiul eu nu sunt specialistă, nu sunt uh, un. Uh, nu fac parte din personalul medico-sanitar, dar există acest triunghi negru pe uh, medicamentele care sunt monitorizate în mod strict. Și noi dorim informații suplimentare, dar Până la urmă să nu uităm că acest triunghi negru are deja un înțeles în sine pentru personalul uh, medicosanitar și n-ar trebui să-l folosim și în alt context. Și n-ar fi bine să uh, introducem încă un triunghi. Eu una nu sunt obsedată de chestiunea triunghiului. Important mi se pare ca pacienții să știe că iau un astfel de produs. înțeleg uh, ceea ce spuneți, că informațiile uh, esențiale trebuie să sară în ochi, dar este important să găsim soluțiile, să vedem cum putem obține acest lucru. Sunt foarte bucuroasă, pe de altă parte, că a clarificat Comisia felul, faptul că uh, a, aceste uh, propuneri legislative ar ajuta la uh, aprobarea medicamentului. Încă o dată, nu sunt un expert în domeniu, dar mie mi se pare că autori, uh, procedura de autorizare a medicamentelor nu ar fi influențată, nu ar fi schimbată de intrarea în vigoare a acestor uh, propuneri. În ceea ce propunere chestiunile legate de mediu, sigur, uh, Există uh, îngrijorări foarte importante privind la impactul companiilor farmaceutice asupra mediului, dar nu cred că locul acestei probleme este în aceste acte legislative. Nu știu exact unde ar trebui să se regăsească aceste uh, probleme, aceste îngrijorări. Poate colegii care sunt mai vechi aici uh, ar putea veni cu uh, sugestii, dar nu cred că și-ar găsi locul în aceste două acte legislative. Eu sunt convinsă că în împreună vom putea găsi niște soluții la toate aceste probleme. Mulțumesc! Mulțumesc raportorilor, mulțumesc colegilor și colegilor de la Comisie pentru această dezbatere foarte intensă. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 3 februarie la ora 12. Și până în aprilie vom vota în comisie. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi, care este un punct la fel de important, și anume medicamentele falsificate, modificarea directivei existente. Raportoare este doamna Mariza Matiaș. Îi dau cuvântul acum raportoarei. Obrigada, Sr. Presidente. Uh, antes de mais, quero, quero dizer... Mulțumesc, președ... domnule președinte. În primul rând, aș vrea să vă spun că această propunere a Comisiei are de-a face cu o problemă din ce în ce mai gravă pentru cetățenii europeni, falsificarea medicamentelor. Principala mea îngrijorare a fost aceea de a încerca să menținem interesul comun într-un domeniu unde știm că există foarte multe interese de multe ori contradictorii. Acesta este punctul central al acestui raport pe care l-am redactat. Aș vrea să încep felicitându-l pe domnul comisar Verheugen, pentru că în urmă cu aproximativ o lună, dânsul a dat un interviu într-un, uh, într-o revistă germană, Die Welten, și nu vreau să prezint aici uh, tot ce s-a spus uh, în acest interviu, am să vă spun în engleză. Se spunea de către comisarul Verheugen, că volumul medicamentelor falsificate în Europa este în continuă creștere. Atât volumul cât și uh, gama de produse care sunt falsificate și comisia este foarte îngrijorată de acest fapt. Într-o perioadă de doar două luni de zile s-au capturat 34 milioane de pilule care au fost falsificate în mai multe servicii vamale și aceasta a depășit cele mai proaste așteptări pe care le aveam. Era vorba de medicamente împotriva malariei, a luptei împotriva drogurilor, a HIV și așa mai departe. Este un delict care trebuie pedepsit cât se poate de repede. Aș vrea să menționez aici cuvintele domnului Verhoeven. De ce? Pentru că nu vreau doar să mulțumesc domnului comisar pentru ceea ce s-a făcut până acum, și anume munca uh, făcută în lupta împotriva produselor falsificate, un lucru care oricum este demn de lăudat, ci și dintr-un alt motiv, pentru că aceasta ne arată care este adevărata realitate cu care ne confruntăm. Vorbim aici de o directivă și de o modificare a directivei pentru a putea lupta împotriva medicamentelor falsificate care intră în lanțurile de distribuție comerciale și, de asemenea, la nivelul spitalelor și a sistemului de sănătate. Eu voi face tot ce voi putea pentru a îndeplini rolul în calitate de raportor, pentru a putea garanta siguranța medicamentelor pentru europeni. Este a doua oară când avem o astfel de dezbatere în acest sens aici. Am mai avut deja una în trecut și aș vrea de asemenea să mulțumesc tuturor colegilor care au venit cu comentarii și sugestii foarte utile în acest proces. Nu am să mă refer acum la toate punctele din această propunere și iată de ce, doamnelor și domnilor, aș vrea să mă centrez doar pe acele aspecte care consider că sunt cele mai importante pentru dezbaterea care ne așteaptă. Voi vorbi în special de acele puncte la care aș fi mai mult decât încântată să primez sugestiile și comentariile dumneavoastră pentru a îmbogăți acest raport. Iată de ce voi vorbi foarte clar de nouă puncte și nu cred că va trebui să trecem mult peste aceste nouă puncte pe care le voi prezenta astăzi. Bineînțeles, probabil că dumneavoastră veți prezenta alte puncte care vor fi importante pentru dumneavoastră în paralel cu cele pe care vi le prezint eu. Un element esențial, temeiul juridic, despre care se vorbește foarte mult. Propunerea Comisiei vorbește doar despre funcționarea pieții interne a medicamentelor. Cred că este important să se vorbească aici și de siguranța bolnavilor, pentru că aceasta se află în centrul problemei. Medicamentele falsificate pot dăuna grav sănătății acestor bolnavi, fie din cauza efectelor terapeutice, fie din cauza toxicității produselor falsificate. Iată de ce este un punct pe care aș dori să-l întăresc în această dezbatere și care aș dori să aibă mai mult conținut în acest document. Al doilea punct, definițiile pe care le-am adăugat față de propunerea Comisiei. Și aici aș vrea să subliniez încă de la început că atunci când doresc să extind și să măresc numărul acestor definiții, nu o fac pentru ca propunerea să fie mai complexă și mai greu de înțeles, ci din potrivă, doresc ca această propunere să fie mai transparentă, mai clară, mai ușor de înțeles pentru a putea identifica în mod cât mai direct cu putință despre ce vorbim de fapt și, de asemenea, pentru ca toate părțile implicate în lanțul de distribuție să poată identifica în mod foarte clar responsabilitățile în acest lanț de distribuție. Am adăugat aici definiții. Ce este un produs uh, falsificat? Ce este un uh, excipient? Ce este o substanță activă? Și toate aceste lucruri sunt importante pentru cei implicați în lanțul de distribuție, să facem diferențieri, de exemplu, între intermediari și comercianți. Iată de ce am introdus această definiție nouă pentru ca totul să fie mai clar. Această directivă trebuie să evite orice fel de confuzie și să nu lase niciun fel de lacună în, în continuare pentru că aceasta a fost una din problemele cu care ne-am confruntat întotdeauna în ceea ce privește siguranța medicamentelor și a pacienților. Iată de ce e nevoie de definiții mai clare, care vor duce la o implementare mult mai simplă și mai corectă. Al treilea punct din cele nouă. Măsuri de, de siguranță. Aceste măsuri de siguranță cred că ar trebui să fie obligatorii pentru toate medicamentele care sunt prescrise prin rețetă medicală. Și aici aș vrea să fac o diferențiere. Aici ar trebui să acționăm foarte rapid și să rezolvăm problema cea mai urgentă cu care, cu care ne confruntăm pentru că sunt absolut conștientă că falsificarea medicamentelor se aplică atât medicamentelor generice cât și celor de marcă cunoscută. Însă în același timp știu că costurile medicamentelor și beneficiile care pot fi obținute prin falsificarea acestora depind foarte mult de generalizarea sau nu a acestei probleme pentru că beneficiile sunt mult mai restrânse atunci când vorbim de medicamente generice, care sunt mult mai, uh, sunt mult mai puțin costisitoare. De aceea, măsurile de siguranță ar trebui să fie obligatorii pentru medicamentele generice doar atunci când Comisia consideră acest lucru necesar în urma unei analize de risc. Aceste măsuri se aplică în special pentru medicamentele de marcă și mai puțin pentru cele generice. Există foarte multe persoane care doresc să aplice măsuri de siguranță pentru medicamentele generice, în general. Și aș vrea să-mi explicați acest lucru, să-mi dați mai multe date în acest sens pentru a putea face progrese în această dezbatere. Să trecem acum la medicamentele care se vând fără rețetă medicală. Aș propune aici o evaluare de 5 ani, o evaluare făcută la 5 ani după intrarea în vigoare a acestei directive pentru aceste medicamente fără rețetă, să vedem ce măsuri de siguranță pot fi aplicate acestor medicamente care pot fi vândute în mod liber la farmacii. Care este intenția mea în acest raport? Doresc ca propunerea să fie mai eficientă, mai rezonabilă și să răspundă în mod imediat problemelor cu care ne confruntăm acum. E adevărat că ne lipsesc încă foarte multe date utile și trebuie să reacționăm foarte rapid față de problemele actuale. Al patrulea punct, unul din cele mai importante din cele nouă și care aduce ceva în plus propunerii prezentate de comisie. E vorba de vânzările realizate pe internet. Știm cu toții că internetul este una din principalele surse de medicamente falsificate. Știm de asemenea că deși această vânzare este legală în anumite state membre, în altele nu este legală. Ne aflăm aici într-un context în care noua legislație și noua normativă sunt foarte puțin clare. De aceea noi trebuie să le clarificăm. și opinia publică n-ar înțelege foarte ușor dacă am spune, iată, vom legifera pentru a împiedica intrarea în lanțul distribuției a medicamentelor falsificate și dacă am lăsat deoparte această sursă importantă care este internetul. Acest lucru nu l-am putea justifica în niciun fel. Ar fi foarte greu de explicat așa ceva când, de fapt, dorim să protejăm sănătatea publică și uh, siguranța medicamentelor. Iată de ce am prezentat o serie de propuneri și de amendamente în care se includ vânzările pe internet, prioritatea mea fiind, în primul rând, conștientizarea persoanelor atunci când e vorba de cumpărături realizate pe internet. Pentru că astfel de cumpărături întotdeauna prezintă anumite riscuri. Aș dori să se implementeze programe de programe educaționale pentru sensibilizarea consumatorilor și, de asemenea, să-i informăm că există medicamente falsificate și cu risc ridicat atunci când se realizează cumpărături pe internet. E vorba de riscuri de sănătate care sunt foarte grave și în legătură cu care ar trebui să fie informați. De asemenea, o altă prioritate a mea este ca toți pacienții să poată recunoaște cu ușurință acele pagini de pe internet sau site-uri internet care îndeplinesc cerințele legislative existente și cele care nu le îndeplinesc, astfel încât să știe unde și când pot cumpăra în siguranță. E vorba de măsuri foarte simple care pot fi aplicate și aici avem un, un exemplu foarte bun, cel al Regatului Unit care a luat deja măsuri în acest sens. Acolo s-a creat o societate a, a, farmace, a companiilor farmaceutice și acest model cred că l-am putea prelua cu foarte mare ușurință pentru că ne-ar rezolva foarte multe probleme. Colegii mei cunosc foarte bine deja amendamentele pe care le-am prezentat în acest sens și n-aș vrea să intru acum în detaliu pentru că nu avem destul timp la dispoziție. Sistemul britanic pe care nu vreau să-l explic acum în detaliu creează o legătură între farmaciile online și farmaciile care au un sediu fizic. Există de asemenea multe alte măsuri care sunt foarte simple și care pot fi implementate foarte ușor în acest sistem britanic. Vă spuneam că nu vreau să insist asupra explicării acestui model, însă cred că este un model demn de, de urmat și care ar trebui inclus în, în, acest, în această propunere de directivă. Cel de-al cincelea punct, referitor la sancțiuni. Dacă noi considerăm că falsificarea unui medicament este un delict și dacă, fiind un delict, considerăm că atunci viața omului, conform codului penal, ar putea fi pusă în pericol, atunci ar trebui să fixăm niște sancțiuni pentru a pedepsi, aceste delicte care sunt uh, incluse în codul penal, așa cum se întâmplă, de exemplu, cu comerțul uh, cu droguri sau, sau în alte cazuri. Cel de-al șaselea punct, referitor la persoane. și la practicile utilizate. Avem nevoie de un schimb de bune practici care să fie definite la nivel internațional, practici în ceea ce privește lupta împotriva medicamentelor falsificate și a comerțului cu astfel de medicamente. Inspecțiile de rutină, din câte am înțeles, au dat uh, foarte puține rezultate până acum pentru a identifica aceste medicamente falsificate. Cred că e nevoie de o analiză de riscuri mult mai bine orientată și mult mai precisă pentru a identifica aceste medicamente falsificate. Această analiză are legătură directă cu următorul punct pe care vreau să-l citez aici. Este vorba de cooperarea internațională pentru că falsificarea medicamentelor este un delict la nivel internațional. Nu există limite și nu există frontiere. Iată de ce mi se pare atât de important să se întărească cooperarea internațională în acest domeniu și să se înființeze mecanismele cele mai potrivite pentru anchetarea cazurilor și pentru a elimina odată pentru totdeauna acele surse de medicamente falsificate care intre pe piața europeană pentru a le identifica și a lupta împotriva lor. Cel de-al optulea punct. Aș vrea să vă vorbesc aici despre date, despre informații și despre rapoarte. Avem nevoie de o adevărată rețea între Comisie, Agenția Europeană pentru Medicamente și celelalte autorități competente la nivel național o rețea pentru a avea mai multe date la dispoziție și pentru a înțelege și mai bine care este dimensiunea reală a acestui fenomen. Aceasta pentru a lupta cu mai mare eficiență împotriva acestui fenomen. Multe dintre chestiunile pe care le-am abordat aici se referă la datele contradictorii pe care le avem și care ne fac să nu vedem cu exactitate care este dimensiunea reală a acestei piețe de medicamente falsificate. Ar fi bine ca datele să fie complete și autoritățile să îmbunătățească datele disponibile în legătură cu această tendință. am avea nevoie de o bază de date, de un raport anual care să ne arate care este dimensiunea problemei și să ne ajute să tragem concluziile cele mai eficiente. Și, domnule președinte, ultimul punct se referă la exporturi. Propunerea Comisiei nu vorbește despre controlul sau distribuția medicamentelor falsificate în țările terțe. Și e foarte greu să explicăm cum am putea aplica o gestiune riguroasă dacă controlăm medicamentele care intră în Europa și, în schimb, nu avem o procedură similară care să se aplice medicamentelor care ies din Europa și care merg în țări terțe, de exemplu în Africa sau în Asia pentru aceste medicamente nu se aplică aceleași cerințe și acesta cred că este un punct vulnerabil al propunerii Comisiei, pentru că Europa are nevoie de o puternică cooperare internațională pentru a putea elimina această problematică. Și acum, în încheiere, domnule președinte, aș vrea să profit de această ocazie pentru a cere serviciilor juridice să ne explice, în măsura posibilului, care sunt procedurile și metodele de delegare a competențelor acum după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, pentru că există câteva articole ale directivei care ar trebui să fie schimbate în urma intrării în vigoare a noului tratat și în ceea ce privește competențele aș dori ca avocații să mă informeze în această privință. Și ultimul, ultimul punct cu adevărat, domnule președinte. Cred că există o valoare adăugată în această temă dacă vom coopera pe viitor cu Comisia și de aceea aș vrea să mulțumesc de asemenea raportorilor din umbră, nu doar pentru ajutorul și susținerea pe care mi-au acordat-o, ci și pentru faptul că acest prim raport pe care îl prezint aici la Parlamentul European este primul meu raport. Sper ca la acest raport sugestiile și comentariile noastre să-l îmbogățească și doresc să cooperez cu toți deputații pentru a ajunge într-adevăr la o poziție comună. Mulțumesc! Ja, vielen Dank, Marisa. Mulțumesc foarte mult, Marisa Matias, pentru raport și pentru faptul că v-ați ocupat atât de intens de această temă, pentru că este primul raport care vizează așa o sferă amplă în acest domeniu și vă urez mult succes. Bun, acum la cuvânt uh, s-au înscris raportorii din umbră, doamna Dagmar Rothberend, la început. Mulțumesc, domnule președinte. Mariza Matias a reușit să se arunce în apa rece și să facă cu adevărat un raport extrem de bun. Trebuie să salut și propunerea comisiei, pentru că nu întotdeauna propunerea comisiei este din start una foarte bună. Aceasta este bună și, sigur, poate mai fi îmbunătățită și lipsesc anumite puncte, dar uh, Mariza a menționat deja punctele esențiale. Aș vrea și eu să menționez câteva puncte importante. Cheia pe care trebuie să o obținem este securitatea pacienților. Siguranța pacienților este pentru mine, de fapt, răspunsul la întrebarea de unde vin pericolele. Sunt de acord cu Mariza, Matias că, de fapt, vorbim în primul rând cu privire, vorbim, bineînțeles, de medicamentele importante, fie că e vorba de generice sau nu. Dacă avem un medicament care necesită prescripție medicală și nu, nu este adaptat la automedicație, ci trebuie neapărat o recomandare din partea doctorului, acest medicament este cu totul, are cu totul alt potențial de pericol decât un analgezic simplu. Prin Um, în Uniunea Europeană această distinție se reglementează prin faptul că unele medicamente necesită și altele nu rețete din partea medicilor. Deci nu sunt neapărat de acord cu Mariza care prevede ca să se introducă o perioadă de tranziție de 5 ani în care să se vadă dacă se includ și medicamentele fără prescripție sau nu. Se poate face așa, sigur, însă să vedem adică dacă funcționează sistemul pentru medicamentele cu prescripție, dacă e nevoie de îmbunătățiri și după aia să se transfere know-how-ul pe celelalte. Deci sunt de acord, într-adevăr, că se poate proceda și așa. Însă trebuie să ne uităm mai atent la caracteristicile de siguranță ale unui medicament. Pentru aceasta e nevoie de reguli foarte clare de siguranță, care nu sunt foarte scumpe. Singurul lucru care provoacă costuri este trasabilitatea. Trebuie spus că siguranța costă bani și interesul producătorilor trebuie să fie și ca siguranța pacienților să fie bine reglementată. Vorbeam înainte de farmacovigilență. Era evident pentru noi că toate informațiile trebuie să fie transparente pentru pacient, mai ales când e vorba aici de un medicament care este periculos sau care nu conține substanța activă, dar poate fi periculos. Mă refer la medicamentele pentru cancer sau de scăderea colesterolului sau alte medicamente care pot, dacă sunt contrafăcute, să fie periculoase, chiar uh, să aducă un pericol cu moarte, de moarte cu ele. De asemenea, trebuie să vorbim pe față, zic eu, de problemele pe care le avem. Nu mă interesează ce fac comercianții paraleli, fie că trebuie să se interzică overboxing, adică vânzarea medicamentelor în afara în două cutii, mă scuzați, um, cred că, indiferent dacă ne referim deci la aceste medicamente supraambalate sau nu, trebuie să interzicem la nivel european tăierea um, folilor cu tablete. Deci nu se mai poate vinde un medicament decât cu pachetul întreg. Nu mai trebuie să se poată vinde pastile individuale. Consider că și aici comercianții paraleli au uh, un rol important de jucat și ar trebui să existe o uniformizare în domeniu. Și mai vreau să vorbesc despre o problemă esențială și anume vânzarea prin intermediul farmaciilor pe net. Tehnologia ne-a ajuns din urmă. Mulți au spus de mult că farmaciile pe internet nu sunt un lucru bun pentru pacienți pentru că nu mai permit contactul direct cu pacientul, cu toate problemele sau explicațiile pe care acestea le poate dea despre starea sa de sănătate Majoritatea dintre noi am fost însă foarte tentați de aceste, acest tip de vânzare pentru că este mult mai ieftin. Acum avem, deci, uh, un comerț pe internet cu medicamente și trebuie să încercăm să evaluăm situația. Și, în primul rând, trebuie să certificăm paginile web ale farmaciilor. Trebuie să știe foarte bine pacienții ce este o, care este o pagină certificată de internet, deci care este o farmacie certificată și care sunt cele care nu au această certificare. Și aceasta să fie legată și de capacitatea de a rambursa medicamentele dacă ai cumpărat de la o farmacie um, certificată pe internet medicamentul respectiv. Cred de asemenea că dacă ne uităm la caracteristicile de siguranță, trebuie să garantăm trasabilitatea. Altfel nu are niciun sens să vorbim de siguranță. Dacă știm dacă, de exemplu, un medicament nu conține o substanță activă, dar uh, a fost totuși administrat, trebuie să, uh, să permitem o cale de informare asupra acestei probleme. Și eu am vorbit și de protecția datelor întotdeauna, dar indiferent dacă e vorba de dosarul meu de sănătate sau de datele personale, eu cred că siguranța pacienților este și mai importantă și dacă reușim să oferim o trasabilitate a datelor, a informațiilor, este de asemenea un element esențial pentru ca să găsim pacientul respectiv care, de exemplu, a suferit um, sau a fost cumpărătorul unor medicamente contrafăcute, să putem să-l informăm imediat. La unul dintre punctele pe care le-a prezentat Mariza, nu sunt foarte de acord uh, la amendamentul 12, 24, 25, 34, 37 și așa mai departe. Mai sunt câteva pe această temă. Nu sunt foarte convinsă cum dorește ea să organizeze lucrurile și cum dorește să plătească toate aceste noi proceduri pe care le propune. La amendamentul 24 nu știu cum, de asemenea, cum vrei să rezolvi această problemă. Comisia dispune de controlori independenți și de inspectori medicali, dar ei nu pot răspunde cererii existente. Pe ce trebuie să ne bazăm mai degrabă este ca la toți producătorii, indiferent dacă e vorba de producătorul original sau de producătorii de generice, să existe un control al conținutului. Controlul substanței active trebuie să fie garantat, iar preparatul respectiv nu poate să fie prelucrat decât dacă a existat un control al consistenței acestuia în prealabil. La alte puncte, cred că mai era ceva de zis, cum ar fi diferitele categorii pentru certificările de uh, siguranță. La amendamentul 9, n-am înțeles foarte bine în ce măsură vreți să clasificați uh, specificitățile de siguranță. Eu n-am înțeles exact care sunt aceste caracteristici. Poate că e destul de complicat să procedăm așa. Poate că însă putem ajunge pe uh, parcurs la această soluție. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Având în vedere acest uh, subiect, știu că s-a vorbit foarte mult de comercianții paraleli. Se știe că cine taie o folie poate să și falsifice o folie cu medicamente, cu, o, cu tablete însă se pare că falsificarea începe mult mai devreme. Există multe alte surse de falsificare și contrabandă în acest domeniu. Știu că foarte mulți comercianți sunt foarte, foarte grijuli în um, verificarea originii medicamentelor și nici nu practică astfel de proceduri de um, în ceea ce privește vânzarea medicamentelor. Apoi există, bineînțeles, și multe norme despre dimensiunea cutiilor care și ele trebuie respectate. Bun, avem mai întâi uh, pe domnul Kramer, uh, raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să vorbim mai mult decât este nevoie, pentru că cred că, de fapt, uh, suntem cu toții de acord pe acest subiect în Parlament. Dacă sau cum dorim să avansăm în acest domeniu. Da, în ceea ce privește ce a spus Mariza, și mie mi-a fost foarte greu la început să fiu raportor pentru că nici eu nu știam la început ce trebuie exact să fac, dar mi se pare că Mariza, într-adevăr, a acționat foarte bine și pot să vorbesc chiar în numele grupului meu. Anumite puncte, însă, mi se par destul de neclare. Poate că nu suntem neapărat pe calea de a crea o mai bună și mai simplă legislație. N-aș vrea să repet acum toate aceste puncte riscul de falsificare este extrem de mare în momentul de față, asta este foarte clar. Nu am înțeles însă de ce, doamna raportor, a vorbit despre excipienți într-un capitol separat, pentru că cred că în legislație nu am face decât să extindem domeniul de aplicabilitate asupra producției de medicamente, făcând o clasificare conform substanței pe care o conțin și există deja un regulament pe această temă. Nu știu dacă e nevoie să separăm problema excipienților, pentru că acolo există deja foarte multe norme ridicate în Uniunea Europeană. Ar trebui să ne concentrăm mai degrabă pe uh, lanțul de aprovizionare, pe transparența și controlul lanțului de aprovizionare și pe circuitul medicamentelor în acest lanț am senzația de asemenea că propunerea comisiei, așa cum o vedem acum, este destul de clară și de echilibrată acum, mai ales când e vorba de adăugarea unor paragrafe despre generice. Am senzația că e vorba mai degrabă de excluderea genericelor în acest proces, așa cum e formulat uh, paragraful, decât de includerea lor. Poate că n-am înțeles eu bine propunerea Comisiei de a acționa. Mie mi se pare că e mai important este să avem o abordare bazată pe risc, să vedem care este riscul pe care îl aduc cu sine anumite medicamente care nu sunt eliberate pe prescripție. Nu mi se pare foarte util ca genericele să fie plasate sub o rezervă anume sau tratate aparte formularea comisiei mi se pare destul de clară și nu cred că era nevoie de o specificare în ceea ce le privește. Când avem medicamente care necesită prescripții sau generice care sunt, uh, au nevoie de prescripții, dar care sunt apoi afectate de contrafacere, sigur că riscul este același și trebuie să fie incluse în legislația existentă pentru toate tipurile de medicamente. Da, în ceea ce privește uh, farmaciile pe internet, avem o mare problemă. Progresul tehnic ne aduce tot felul de probleme noi și nu vom putea să împiedicăm aceste noi pericole. Internetul va câștiga din ce în ce mai mult în importanță și cred că fiecare pacient care își cumpără medicamentele pe internet este foarte conștient de faptul că are riscuri mai mari să cumpere medicamente falsificate ar trebui să atragem atenția mai degrabă pacienților asupra riscurilor pe care le comportă cumpăratul pe internet. Da, este nevoie de o certificare a farmaciștilor de pe internet și cred că este bună abordarea din raport. Eu nu știu care este soluția ideală, nu știu cum am putea să creăm un, o etichetă pe internet, pentru că și aceasta este falsificabilă după aceea certificarea pe o pagină net. Uh, Ceea ce mi se pare însă exagerat, foarte clar, este că ar trebui să obligăm Comisia să atragă atenția prin motoarele de căutare de pe internet asupra anumitor pagini. Mi se pare mult prea departe această propunere. Acestea sunt punctele importante pe care vreau eu să le menționez din perspectiva grupului meu politic, la care eu zic că mai trebuie să ne mai gândim ce facem. În rest, Cred că vom ajunge foarte ușor la un acord. Mulțumesc! Mulțumesc, Marina Ianacacus. Da, nu este în sală. Mihail Tramopoulos. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș vrea să felicit pe doamna raportor, doamna Matias, pentru acest raport excelent. Dânsa a analizat în detaliu această chestiune și majoritatea punctelor pe care doream să le subliniem noi uh, le-a prezentat deja de la început, de aceea ne-a ușurat munca. Majoritatea amendamentelor se referă la principalele cereri care vin din partea societății civile referitoare la acest proiect legislativ și suntem absolut de acord cu ceea ce a spus raportorul. Însă am dorit să insistăm asupra câtorva puncte mai concrete. În primul rând, ceea ce s-a spus în legătură cu medicamentele falsificate n-ar trebui să se uite de problematica comerțului paralel și de drepturile de proprietate intelectuală. Pentru că este vorba aici mai mult de dimensiunea comercială și nu atât de mult de interesul public al cetățeanului și de sănătatea publică. În preambul, doamna Matias vorbește de mai multe ori de problema brevetelor și de dreptul de proprietate intelectuală. De asemenea, ar trebui introduse prevederi pentru a lupta împotriva vânzării ilegale pe internet, care este principala sursă de medicamente falsificate. Propunerea Comisiei se referă la lanțul tradițional de distribuție a medicamentelor falsificate și aceasta în timp ce noi știm foarte bine că ar trebui să acordăm deosebită atenție și lupte împotriva vânzărilor paralele. E adevărat că, din punct de vedere juridic, directiva nu poate prelua prevederile care se aplică în mod direct vânzărilor pe internet. Amendamentele doamnei Matias, 39 până la 41, în legătură cu un registru al farmaciilor online, farmacii certificate să le spunem, și un logo care să identifice aceste farmacii, ni se pare o propunere foarte bună. Statele membre ar putea coopera mai mult, în special prin intermediul Europolului, pentru a evita tocmai aceste vânzări ilegale realizate pe internet. Această directivă n-ar trebui să pună în pericol dreptul statelor membre de a limita sau chiar de a interzice comercializarea de medicamente pe internet. Pe de altă parte, o definiție clară a medicamentelor falsificate este absolut necesară. Există deja o astfel de definiție a OMS-ului, de care ar trebui să ținem cont, și cred că și în acest caz propunerea doamnei Matias este una bună. Aș vrea de asemenea să salut dorința Comisiei care dorește să intensifice controlul tuturor celor implicați în lanțul de distribuție și de asemenea tuturor uh, componenților din medicamente. Aș dori de asemenea să existe o înregistrare a tuturor celor care participă în acest lanț și această listă să fie disponibilă și accesibilă publicului larg. Doamna Matias, în amendamentele 42 și 43, a cerut să se aplice un control mai strict, iar noi am dorit să se aplice și sancțiuni penale atunci când e cazul. Un alt punct. Credem că ar fi important să se facă referință la următorul element. Nu se pot permite exporturi și uh, distribuție de medicamente falsificate către țările terțe, un lucru care s-a spus deja și sunt mulțumit cu propunerea 30 care a fost făcută în legătură cu ambalajele, însă cred că acesta ar trebui făcut ținând cont de caracteristicile de siguranță și sub controlul autorităților naționale ar trebui să existe o informare coerentă și continuă a publicului pentru a asigura o alegere bună a acestora și în felul acesta am putea de asemenea lupta împotriva medicamentelor falsificate. Încă o dată suntem de acord cu poziția raportorului. Ceea ce ne interesează pe noi cel mai mult este protecția datelor personale, în special uh, a celor date referitoare la uh, obișnuințele de consum. Un alt amendament cu care nu suntem de acord este amendamentul 28, pentru că noi considerăm că toate medicamentele, inclusiv cele generice, ar trebui să îndeplinească aceleași criterii de siguranță. Pentru că altfel vom avea probleme. Ar trebui ca aceste caracteristici de siguranță, aceste cerințe de siguranță să fie aceleași. Vă mulțumesc! Yeah, thank you very much. We have uh, lots of uh, colleagues who want to... Sunt mulți colegi care doresc să ia cuvântul și trebuie să ne uh, să respectăm termenul de două minute. Da. Peter Lize, mulțumesc, domnule președinte. O scurtă remarcă introductivă. Vreau să preiau punctele pe care le-a menționat doamna Grostet, care este raportor din umbră din partea PPE, dacă nu-mi permiteți acest lucru, atunci cele două minute care îmi stau la dispoziție le voi folosi numai pentru remarci personale. Doamna Grostet își cere scuze pentru că nu poate fi prezentă, este în circumscripția sa la un eveniment important. Am fost informat despre punctele însă care sunt extrem de importante pentru dumneai și care vor face obiectul unei discuții în grupul de lucru. Doamna Grostet, ca și tot grupul PPE, consideră că doamna Matias a elaborat un raport foarte bun, care este un punct de pornire foarte bun de lucru. Susținem aceste propuneri din raport. Doamna Grostet a menționat despre temeiul dublu juridic pentru care noi ne implicăm. Susținem și o definiție mai precisă a, a fenomenului de contrafacere. Nu e vorba de piraterie, uh, ci este vorba de faptul că medicamentele acestea sunt cu adevărat arme letale și trebuie deci ca această definiție să fie de mult mai clară. Doamna Grostet susține această distinție. Dorește de asemenea să extindă directiva și la aprovizionarea la, și lanțul de aprovizionare cu medicamente. Amendamentele 13 și 14 se bucură de susținerea noastră, doamna raportor din umbră le-a expus înainte, și amendamentele despre aprovizionarea medicamentelor pe internet sunt foarte importante. Doamna Grostet dorește să știe dacă la termenul de tranziție n-am putea să fim mai rapizi. La IMCO, doamna Sartori, raportor, a propus ca să intre în vigoare legislația după șase luni. Cred că este un obiectiv cam ambițios, dar am putea eventual ajunge la un compromis în această problemă, eventual să mergem noi un pic în direcția IMCO. Apoi, Așa cum a zis-o și Dagmar Rodberend, există propunerea lui François Grostet de a introduce așa numitul overboxing, să existe o interdicție de a deschide cutia de medicamente și acum încheie această expunere cu ceea ce vroiam să spun în nume personal. Eu personal, și aceasta este partea a doua a expunerii mele, sunt mai critic în ceea ce privește regulamentul despre overboxing, pentru că nu avem încă niciun regulament despre mărimea cutiilor. Deci ar trebui să discutăm mai întâi despre această, acest aspect. În legătură cu vânzarea pe internet, susțin tot ce au spus colegii mei înainte și adaug că Curtea Europeană de Justiție oferă statelor membre posibilitatea să interzică vânzarea de medicamente cu prescripție pe internet. Așa am putea să eliminăm o problemă care de fapt nu este una. Și vreau să clarific acest lucru pentru toți reprezentanții statelor membre, care suntem și noi până la urmă. Și, de asemenea, vreau să facem un efort la trasabilitate pentru a îmbunătăți procesul. Doamna Rodberent a spus foarte bine că dacă o un, uh, o livrare a fost uh, plină de medicamente contrafăcute, pacientul respectiv trebuie să fie regăsit pentru a fi informat cât de repede. Iar uh, producătorii de medicamente trebuie și ei să, să aibă această informație. Desigur că ei dacă află prea multe, dacă știu ce doctor are tendința să prescrie un anumit medicament, există o cale de abuz pentru respectivele firme și cred că și aici avem într-adevăr un teren foarte alunecos când e vorba de protecția datelor. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat timpul de a vorbi. Mulțumesc, într-adevăr, aproape două minute în numele doamnei Grostet, salutări către Franța și două minute domnul Peter Lize. Într-adevăr, doamna Antonia Părvanova are cuvântul. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, va trebui să repetăm de câteva ori numele meu ca să pronunțăm corect, dar vorbim la o cafea. Mulțumesc foarte mult Marisei pentru acest raport excelent. A făcut uh, un raport extraordinar, mai ales în ceea ce privește dubla bază juridică și uh, măsurile pentru vânzarea pe internet și cooperarea uh, Uh, și pregătirea, formarea oficer, ofițerilor de vamă. Când vorbim despre internet, nu este internetul în sine problema, ci și obiceiul de a lua acest produs uh, care trebuie să ajungă la consumator. Să vă dau un exemplu încercați să trimiteți bani sau cărți de credit prin DHL sau FedEx. Nu funcționează și are un mo- motiv foarte bun. Noi am deschis ușa, am uh, hotărât să vindem prin internet produse foarte periculoase, ca medicamentele, și acum avem probleme. Este foarte important să, ca oamenii să știe uh, că este foarte periculos pentru sănătatea lor să uh, cumpere medicamente din alte surse decât farmacia uh, re, cu adresă reală. În ceea ce privește medicamentele generice, din ce știm noi, medicamentele generice sunt mai puțin uh, contrafăcute decât medicamentele cu rețetă. Dacă le excludem pe primele, Uh, ne gândim că va fi că uh, ajungem la mai puțin de 1% din produsele medicamentoase care sunt contrafăcute. Dar nu putem să le excludem pentru că va crește prețul la medicamente și dacă avem o abordare pe bază de evaluare a riscurilor, trebuie să includem și prețul ca uh, un criteriu. În ceea ce privește ambalarea, cred că trebuie să discutăm și calendarul, pentru că um, legislația națională va putea să aplice, să aplice aceste măsuri după ce uh, terminăm noi de discutarea legislației. Am pus întrebări industriei și mi-au dat uh, exemplul mașinilor. Nu știu dacă acestea sunt ambalate și mm, reambalate, dar cred că integritatea pachetului, uh, ambalajului original este o chestiune esențială. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă Pavanova! O să rețin observația dumneavoastră și vă mulțumesc pentru invitația la cafea. Ianoș Odla are cuvântul. Uh, elnök úr, egy rendhagyó uh, eh, módszert szeretnék. Mulțumesc. Aș dori să folosesc o metodă mai puțin tradițională și să mi dați aprobarea în primul rând pentru ea. Aș vrea să adresez o întrebare raportoarei și raportoarei din umbră și după răspuns aș dori să vorbesc mai departe. Credeți că îmi permiteți acest lucru? Nu avem timpul pentru așa ceva, deci puteți să puneți întrebarea, dar nu puteți să primiți răspunsul decât la sfârșit. Uh, tulajdonképpen a válasz az egyetlen egy szó lesz, hogy egy... Mulțumesc răspunsul va fi o cifră sau un cuvânt. Nu e vorba de prea mult efort în legătură cu întrebarea mea. Întrebarea este dacă știe toată lumea aici prezentă dacă sau cât de mare este cantitatea medicamentelor contrafăcute care se vând pe internet. Am discutat cu mai mulți experți și se pare că această cifră se ridică la 80-90%. Eu auzisem de altă cifră și, de fapt, aici e a doua întrebare a mea. Este destul de sigur că peste jumătate din uh, medicamentele care se vând pe internet sunt uh, medicamente contrafăcute. De ce este atât de importantă întrebarea aceasta? Doamna Matias a menționat că în textul inițial domnul comisar Verheugen spusese ceva îngrozitor. Multe pastile ar fi fost confiscate în ultima vreme, se pare, dar în propunerea comisiei nu se citește nicio singură propoziție despre vânzarea pe internet. Iar uh, doamna raportor dorește să preia acest subiect. Dacă nu vorbim despre această problemă, nici nu o vom uh, rezolva. Eu încerc să găsim o soluție în acest domeniu. Ar trebui ca statele membre să știe că cel mai bine ar fi dacă ar interzice vânzările pe internet, pentru că acolo vin, de acolo vine pericolul cel mai mare. Mulțumesc! Judith Mechis are cuvântul. Thank you. First, I'd like to indeed... Mulțumesc. În primul rând aș dori să o felicit pe doamna Matias pentru acest raport care este foarte bun și pentru care s-a pregătit foarte bine și care prezintă punctul de vedere și al industriei și al consumatorului. Uh, sunt de acord că sănătatea pacientului este punctul principal, dar doresc să subliniez și faptul că aceasta este o propunere împotriva falsificării și trebuie să, mm, să luăm aminte la acest domeniu de aplicare. Sunt de acord și, și susțin uh, ideea că ar trebui să existe o listă de surse sigure, dar este obligatoriu să informăm pacientul că există această listă, să învățăm cum să o folosească. Pentru că degeaba avem lista dacă pacientul nu știe uh, de ea. Într-adevăr, ar trebui să existe o diferențiere între mm, uh, medicamentele liberate pe bază de rețetă și cele care uh, se pot cumpăra fără rețetă. S-a menționat deja definiția produselor contrafăcute. Care este definiția recunoscută a unui produs falsificat? Nu că trebuie să facem o diferențiere între erori de producție și erorile intenționate. În ceea ce privește două puncte cu care nu sunt uh, de acord, inspecțiile de rutină sau inspecțiile în general sunt verificate, avem o abordare realistă privind inspecțiile, nu ne putem a, aștepta ca nimic să nu, ca astfel de produse să nu intre în Uniunea Europeană, dar trebuie să întărim sistemul prin care punem accentul pe responsabilitatea producătorilor pentru uh, inspecții și verificarea produselor. Mulțumesc! Big problem this is and uh, we must however also... Trebuie să fim atenți să nu cumva să uh, limităm accesul țărilor terțe la medicamente și la medicamente generice. Trebuie să ne asigurăm că autoritățile vamale care uh, se ocupă de aceste chestiuni Um, cunosc foarte bine problema și se asigură că uh, medicamentele confiscate sunt într-adevăr cele contrafăcute. În ceea ce privește amendamentul 3, ați spus că nu ar trebui să influențeze legislația privind drepturile de proprietate intelectuală. Dar aceste chestiuni nu pot fi uh, diferențiate. Există medicamente care sunt foarte scumpe și atunci ideea este că uh, de aici e o, asta e o sursă de profit pentru comerțul ilegal. Vorbim despre vaccinuri, antibiotice, uh, care sunt mai scumpe și cercetările în acest domeniu sunt mai scumpe. Dar odată ce acestea sunt uh, Uh, scoase pe piață, pot și alți producători să uh, producă ceva similar. Și poate ar trebui să cerem comisiei un studiu, să întrebăm care este uh, prețul de impact, care este impactul diferenței de prețuri în ceea ce privește producția și drepturile de proprietate intelectuală, în ce fel uh, prețul infe, uh, are un impact asupra uh, contrafacerii medicamentelor. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Este ciudat pentru mine cum funcționează ceasurile în acest parlament, niciunul nu seamănă cu celălalt și toate merg prost. Bun, îi dau cuvântul domnului Tilberger de la comisie să ia poziție în patru minute, pentru că atâtea ne-a mai rămas și doamna Matias după aceea patru minute. Vă rog. Danke, Herr Vorsitzender. Ich werde mich Mulțumesc, domnule președinte. Voi respecta cele patru minute și voi vorbi foarte pe scurt. Mulțumesc, în primul rând, raportoarei, doamna Matias. Pe scurt, la conținut. Cred că măsurile propuse pentru vânzarea pe internet merg într-o direcție care nu cred că va pune probleme în comisie. Nici nu cred că va fi probleme să avem legislație suplimentară în acest domeniu și să armonizăm legislația existentă. În legătură cu inspecțiile, trebuie să menționez că în proiectul de raport există un punct care vorbește de perspectiva analizei de risc și anume despre integrarea excipienților. Aceasta este o altă grupă de risc pentru că este o grupă de uh, substanțe active. Trebuie să fim uh, foarte atenți cu acest tip de substanță. De asemenea, există eforturi uh, în Consiliul Europei pentru a adopta o, un acord în acest domeniu, deja negocierile au ajuns foarte departe. Trebuie să avem grijă să nu creăm o legislație obligatorie concurentă cu cea care va fi elaborată de către Consiliul Europei. Un alt punct, definiția medicamentelor falsificate, nu avem avem nicio problemă cu propunerea din uh, raport și nici nu cred că va duce la probleme suplimentare. În legătură cu caracteristicile de siguranță, Cred că dacă creăm o clasificare separată, vom avea probleme, într-adevăr. Ar fi o problemă din perspectiva de specialitate, pentru că vor fi subgrupe și grupe și lăsând la o parte costurile de implementare, dacă ar fi să înțelegem cât de dificil este într-o farmacie să verifici toate aceste subgrupe, apoi pe toate categoriile Cred că de aceea n-ar fi nevoie de un instrument uh, atât de complex. Și un ultim punct în legătură cu intrarea în vigoare. Da, uh, cred că trebuie să avem uh, prevederi de protecție care să intre în vigoare cât mai repede, dar trebuie să diferențiem între scopul, între sfera de aplicabilitate a inspecțiilor și um, noile prevederi. Dacă avem prevederi noi la import, de exemplu, în ciuda faptului că, într-adevăr, e bine să intre în vigoare repede o legislație, trebuie să rămânem uh, realiști. E vorba de inspectorii de la Consiliul Europei, în parte, în parte apoi sunt inspectorii statelor membre și trebuie să vedem în ce măsură resursele care le stau la dispoziție vor duce la o îmbunătățire rapidă a situației sau nu. Noi am propus să fie create mecanisme de inspecție, dar nu știm încă exact care este sfera realistă în care putem să ne mișcăm. Noi suntem pentru un control și în statele terțe, dar acestea trebuie să preia și singure răspunderea. Având în vedere principiul de proporționalitate, ar trebui să avem grijă cum acționăm. Văd că mi-au trecut cele patru minute și vă mulțumesc pentru atenție. Punct genau. Danke, Herr Mulțumesc, domnule Tilberger, pentru această părere și acum are cuvântul în final raportoare. Muito obrigada, antes de mais, a todos. Four minutes. yes. Uh, patru minute, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. În patru minute. Bineînțeles, nu voi putea răspunde la toate punctele care au fost prezentate aici. Sunt foarte mulțumită de această dezbatere, pentru că cred că există o serie destul de mare de puncte unde avem un acord destul de stabil. Există alte puncte la care va trebui să dezbatem pe viitor. Sunt de acord și țin cont de chestiunile pentru care e nevoie de o mai mare dezbatere pe viitor. Și abia aștept să avem astfel de dezbateri. Bineînțeles, voi prezenta de asemenea amendamente și din tot ce s-a spus uh, astăzi aici. Un lucru e clar, că trebuie să rezolvăm problema măsurilor de siguranță, domeniul de aplicare a directivei, intrarea în vigoare, inspecțiile și așa mai departe. Deci mai avem multe de făcut și vreau să profit de această ocazie pentru a cere să mi se explice amendamentele care au fost modificate prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și articolele care vor trebui modificate din același motiv. O întrebare. Sau mai degrabă un comentariu. Am observat cu plăcere că în această directivă este inclusă și vânzarea pe internet de către comisie. Este un lucru care pe care îl salut. Este unul din punctele despre care am primit foarte multe comentarii și s-a insistat foarte mult. Dacă vorbim despre inspecții sau despre resursele pe care le avem, aș vrea să vă spun că, din păcate, n-am timp pentru a răspunde la toate întrebările care mi-au fost adresate, dar la amendamentele pe care le-am prezentat Comisiei pentru a avea o procedură cooperantă cu țările terțe și acțiunile pe care le avem cu autoritățile reprezentând țările terțe. Este un lucru care n-a fost menționat îndeajuns. Oricum, în general, avem un bun punct de plecare pentru negociere și sunt sigură că vom avea dezbateri foarte interesante pe viitor pentru a face progrese în domeniul acelor uh, safety features, a măsurilor de siguranță, în domeniul organizării acestora. și cred că va fi mult mai ușor de implementat aceste măsuri de siguranță decât ne așteptăm. Și aceasta va răspunde cerințelor pe care le avem noi, pentru că vor exista pe lor foarte puține astfel de măsuri sau caracteristici de siguranță care trebuie aplicate. Aștept în continuare să primesc recomandările dumneavoastră, sugestiile dumneavoastră și să lucrăm împreună pentru a rezolva problemele unde nu există încă un consens. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna raportor! Pe 9 februarie, la ora 12, este termenul pentru prezentarea amendamentelor. Vom vota la comisie în luna aprilie. Aici se încheie ședința noastră și mâine ne revedem la ora 9 la întâlnirea coordonatorilor.